minuto solamente para terminar con la petición. Un, minut, un minuto para terminar con la petición. Doar un minut, vă rog. Bun, solicităm acestei comisii petiții, în primul rând, ca Comisia Petiții să se adreseze Comisiei Europene pentru a constatat dacă se îndeplinesc, dacă s-au încălcat patru directive. Directiva Habitat, a păsărilor, apei și directiva în legătură cu impactul de mediu prin acest proiect. Pe de altă parte, solicităm o misiune de anchetă cât mai curând în zona doniana pentru a vedea uh, cu proprii dumneavoastră ochi încălcarea acestor patru directive europene care se face cu, în contra autorităților locale, regionale, împotriva comunității științifice. Suntem într-o Europa a cetățenilor și regiunilor și cetățenii trebuie să fie ascultați. De aceea am, am, venit, am venit aici. Mi se pare rezonabil ca Europa care a investit atât de mulți bani în conservarea regiunii Doniana să um, apere acest patrimoniu pentru genera- generațiile următoare. Este în interesul întregii comunități europene. Vă mulțumesc foarte mult. Um, această petiție este foarte bine cunoscută comisiei noastre, care a discutat-o deja de două ori. Și acum o să-i dau cuvântul domnului González Peris privind a doua petiție cu numărul 85. Aveți cuvântul pentru maxim 5 minute. Uh, a doua pe, al doilea petiționar nu este prezent, se pare. Ok. He didn't show up. Da, deci nu a apărut. Atunci, dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde, pentru a ne spune care este părerea în legătură cu petiția cu numărul 51. În numele Comisiei are cuvântul domnul Gomez. Vă mulțumesc, domnul președinte. După cum ați spus foarte bine, este o temă care, pe care comisia dumneavoastră o cunoaște foarte bine. Comisia și-a prezentat de mai multe ori poziția. Am eh, emis o serie de comunicări în care am explicat care a fost intervenția Comisiei Europene în legătură cu faptele denunțate în această petiție. După cum am explicat și în aceste comunicări anterioare, mm, directivea habitatelor, habitatelor nu eh, interzice executarea de proiecte în uh, zone care au fost desemnate spații Natura 2000, însă această directivă obligă ca înainte să se demareze aceste proiecte, ca autoritățile competente să se asigure că proiectele respective nu aduc nici, uh, niciun fel de daune uh, regiunilor respective. Cu o evaluare de impact asupra acestor zone Natura 2000. După cum am informat uh, până acum această peti- comisie petiții, comisia a decis să deschidă o anchetă pentru a uh, chestiona uh, autoritățile spaniole, pentru a le cere observațiile lor în legătură cu acest uh, subiect, pentru a ne asigura că s-au îndeplinit obligațiile uh, din achiul comunitar în ceea ce privește natura în cursul acestei anchete, comisia a fost informată de autoritățile spaniole că, într-adevăr, este vorba de patru proiecte de extracție, transport și stocare de gaze naturale în zona doniana, care au fost uh, supuse unei evaluări de impact de mediu. Fiecare evaluare de impact de mediu uh, uh, având un rezultat pozitiv. Aceste evaluări de impact uh, au luat în considerare, au fost luate în considerare și au concluzionat că niciunul din aceste proiecte nu vor avea un efect semnificativ asupra acestor zone Natura 2000. Din, până acum, ni s-a spus că din cele patru proiecte până acum s-a uh, autorizat doar un proiect, Marismas Occidental, în martie 2016. Acest proiect avea o, declara- o evaluare de impact pozitivă din septembrie 2010 și autorizația de mediu unificată obținută în noiembrie 2010. Celelalte trei proiecte până în momentul de față nu au fost autorizate autoritățile, autoritățile regionale din Andalusia consideră că nu este um, valabilă autorizarea de mediu, pentru că autorizarea de mediu unificată a fost uh, refuzată și pentru că nu uh, s-a dețind uh, autorizarea de utilizare în interiorul zonelor uh, Natura 2000. Deci, până uh, acum, noi considerăm că nici acest proiect nu a fost autorizat. Autoritățile spaniole ne-au au informat că atât autorizarea proiectului Marismas Occidental, precum și negarea autorizării de mediu unificate pentru proiectul Marismas Oriental, au fost atacate atât în instanță cât și în administrativ. După cum s-a explicat de mai multe ori la comisia dumneavoastră, uh, politica Comisiei nu permite să intervenim în aceste teme care sunt în judecată în instanță. Deci, deocamdată nu putem să identificăm o încălcare a dreptului comunitar în materie de mediu. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape această, probleme, această problemă pentru a vedea care vor fi deciziile administrative și cum se vor rezolva, recursurile care au fost înaintate împotriva acestor proiecte. În momentul în care aceste procese vor fi finalizate, vom lua o decizie. Has Mr. Gonzales... A sosit domnul Gonzales cumva? Nu? Atunci dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Prima este doamna Albiol. Gracias. Vă mulțumesc. În primul rând, mulțumesc petiționarilor și, bineînțeles, platformei Să Salvăm Doniana pentru munca pe care o depun cu intenția de a proteja acest parc natural. Cred că petiționarul a subliniat foarte bine două teme foarte importante. În primul rând că nu este un proiect de interes social sau general, ci este un proiect pur speculativ al unei întreprinderi private pentru a uh, um, uh, face profituri. Această întreprindere care se numește Gaz Natural Fenosa. Trebuie să ținem cont de acest lucru pentru că plasează totul în context. În al doilea rând, că este vorba de o posibilă încălcare a legislației europene. În primul rând că din cele patru proiecte, studiul de impact uh, de mediu s-a făcut separat și nu se ține cont de impactul cumulativ al celor patru proiecte. Deci poate exista aici o încălcare a directivelor. După aceea, primeștia de contaminare a pânzei freatice. Uh, s-ar putea să se uh, încalce aici directiva apelor. Este vorba de un parc natural cu uh, specii, specii protejate, uh, cu natură protejată și aici se uh, intră în vigoare și directiva păsărilor și directiva habitatelor. Și există de asemenea și riscul seismic. Există un raport care declară că există, această zonă este una de risc seismic lucruri de care nu s-a ținut cont în studii, în evaluările de impact. Mai în plus, este un parc natural care a primit cele mai multe resurse europene pentru protecția sa, deci nu are niciun sens să investim resurse publice în protecția acestui parc natural și, pe de altă parte, să aprobăm să se distrugă acest parc natural cu aceste stocări de gaze naturale. Așadar, aș spune două lucruri. Pe de o parte, un răspuns actualizat al Comisiei Europene, pentru că s-a spus că în momentul de față nu se poate spune dacă se îndeplinește sau nu legislația de mediu, pentru că uh, sunt cazuri pe rol și că trebuie să se aștepte. Eu cred că în moment, trebuie să știm dacă această legislație europeană se uh, îndeplinește sau nu directiva habitatelor, directiva cadru a apei, directiva păsărilor sau de impact uh, ambiental sau de impact de mediu. Și cel mai important este să avem această misiune de anchetă a deputaților în zona doniana pentru a ne întâlni cu autoritățile relevante, cu guvernul regional, cu um, ONG-urile ecologiste, cu platforma Salvăm Doniana Uh, cred că ar fi uh, o propunere să avem această misiune de anchetă, după cum solicită petiționarul, posibilitate deja menționată. Știm că nu poate să fie o vizită imediată, însă putem să începem deja să o programăm pentru sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor. Vă mulțumesc. Mrs. Cabezon. Mulțumesc, doamna Cabezon. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze, îmi mulțumesc petiționarilor pentru că au revenit cu această petiție. Eu cred că nici nu a trecut nici măcar un an de la ultima discuție. Este a doua oară când discutăm această temă în această legislatură și întrebarea mea se adresează Comisiei. Aș dori să știu ce a făcut Comisia în acest timp. Comisia așteaptă ca justiția să decidă? De ce? Pentru că aici a Comisiei de Petiții anterioare, i s-a cerut un, ceva foarte simplu, să spună dacă este conform directivei să împarți un proiect în patru și să faci patru impacte de mediu pentru a vedea dacă există un impact de mediu uh, pozitiv sau negativ, această întrebare nu și-a primit răspunsul până acum din partea Comisiei. Comisia ne reiterează că un, proiect, un că fiecare proiect are un studiu de impact favorabil din partea statului, că două sau trei nu au primit acest uh, studiu de impact pentru că a fost refuzat de autoritățile regionale și că un proiect a fost aprobat uh, datorită circumstanțelor diferite. Din patru proiecte avem un proiect uh, care deja a fost demorat și nu avem niciun studiu de impact de mediu global eu cred că întrebarea este foarte simplă. Este conform directivei această împărțire în patru proiecte și în patru evaluări de impact? Și închei prin a spune că uh, dumneavoastră spuneți că temele sunt în justiție și nu puteți să uh, acționați. Nu înseamnă că um, acțiunile în justiție împiedică comisia să își dea avizul în, acest, în această temă. Pe lângă un studiu de impact global, există un proiect care deja a fost demarat. Universitatea din Huelva, din cât am înțeles, conform acestui raport, uh, spune că există un risc seismic. directiva permite revizuirea acestor valori de impact ulterior poate să se facă acest lucru acum, uh, uh, respectând principiul precauției care ar trebui să se aplice în acest caz. Eu cred că comisia mai are multe de spus și trebuie să ne informeze în scris. Știu că a primit uh, informații de la guvernul Spaniei, însă cred că comisia trebuie să ne dea mai multe răspunsuri. Și mă alături doamnei Albiol că ar fi foarte util să ne deplasăm acolo să avem o misiune pentru a vedea ce se întâmplă într-un spațiu protejat de valoare enormă pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, vă mulțumesc domnul Preda. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. În ceea ce privește 51, 84 și 225 uh, pe 2013, trebuie să vă spun înainte de toate că uh, cred că preocupările petiționarilor sunt legitime. Trebuie într-adevăr să ne as- asigurăm că acest proiect de extracție și de transport al gazelor naturale nu aduce prejudicii mediului în acest parc natural. În ceea ce privește cele patru proiecte uh, implicate aici, Spania a autorizat numai unul singur și această decizie este pusă astăzi sub semnul întrebării în fața uh, jurisdicțiilor naționale. Aceasta este starea de fapt. Având în vedere această situație, și anume numai că un singur caz a fost acceptat și și acesta este contestat, uh, PPE-ul, pentru că mm, eu am fost destinat în numele PPS, am fost desemnat în numele PPS. Uh, spun câteva cuvinte. Ei bine, uh, trebuie să vă spun că nu avem foarte multe de făcut aici. Aceste petiții trebuie tratate la nivel național. Vă mulțumesc pentru atenție. Rosa. Mulțumesc, Rosa. Sí, a ver, muchas gracias. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, știm că toată zona doniană este în Natura 2000, deci protejată de Directiva Habitatelor și Directiva Păsărilor. Din aceste patru proiecte a fost autorizat doar unul de către um, guvernul regional și de către autoritățile de mediu. Mm, alt proiect a fost avizat negativ, proiectul Sarario este uh, pendinte și proiectul Sarasar are um, o, o, un aviz negativ de la minister, însă este un proiect care are uh, două autorizații ale uh, Guvernului Național și ale Guvernului Regional. Eu cred că există anumite uh, Mm, uh, considerente de ordin tehnic, uh, tema este în fața unor tribunale pentru că a fost atacată, însă nu mi se pare că se încalcă vreo directivă de mediu aici. Deci dacă nu se încalcă nicio directivă europeană, nu uh, mi se pare că există justificare pentru a veni aici Câteodată aici nu aplicăm bunul simț, cu toate că am fi competenți. Uh, decidem prin vot cine vrea să facem o misiune în Doneana, da, nu votăm. Dar aplicând bunul simț, cred că uh, trebuie să ascultăm comisia pentru a vedea dacă avem competență aici, dacă este încălcată vreo directivă sau nu dacă am ajuns uh, la acest punct, dacă vreți să mergem la, în zona doniană, dacă avem competențe sau nu, eu nu um, mă opun pentru că aici nu vorbim despre bun simț, ci pentru că votăm. Însă eu, mie nu mi se că pare justificat. Vă mulțumesc. Domnul Mariseli. Sorry about the pronunciation of your name. You're, sit, you're sitting too... Uh, stați pe departe, nu vă pot citi bine numele. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, petiționarilor, în special platformei Salvăm Doniana. Doniana este un parc național uh, emblematic nu doar pentru Spania, ci și, pe, ci pentru Europa și uh, nu prea înțelegem de cum o întreprindere, de gaz, o firmă de gaze naturale vrea să uh, facă un uh, Uh, spațiu de stocare a gazelor naturale chiar în subsolul unui parc natural, fără niciun interes pentru cetățeni. Ne întrebăm cum de diversele autorități spaniole au adoptat uh, în mod comun uh, acest proiect, deci l-au împărțit în patru și întreb și eu Comisia Europeană dacă au întrebat comisia, uh, uh, autoritățile spaniole pentru a vedea de ce au împărțit în patru acest proiect și nu l-au văzut în uh, totalitatea sa, pentru că are un impact asupra unei zone Natura 2000 într-un parc care primește fonduri europene. Așadar, cerem o, ni se pare necesară o înghețare precauționară a lucrărilor pentru a, în așteptarea unei evaluări de impact comune. Atunci când s-a aprobat această evaluare de impact în 2013, nu s-a aprobat nici planul general de utilizare a resurselor. Și Aș dori să mai adaug încă un lucru, că acest nou proiect gazifer se confruntă, se, uh, se uh, opune uh, noilor proiecte, noilor directive ale Uniunii Europene. Noi susținem energia regenerabilă și nu aceste energii murdare care aparțin trecutului. Uh, deci, uh, trebuie să susținem integritatea unui parc natural uh, emblematic pentru Spania și pentru Europa. Vă mulțumesc, doamna Ziloaga. Eh. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, bineînțeles, petiționarilor pentru că au adus această temă la Comisia, Peti- la Comisia Petiții Doniana nu este doar o chestiune care să-i afecteze pe oamenii din zona Huelva sau statul spaniol Doniana, este o temă europeană. Deja s-a menționat, este un spațiu din uh, Uh, Natura 2000 este patrimoniu UNESCO, este un spațiu cheie pentru ecosistem, nu doar în regiune, ci și la nivel european, pentru că pe acolo migrează mai mult de 3 milioane de păsări pe an spre diverse zone ale Uniunii Europene. Deci, chestiunea uh, parcului și zonei Doniana este, ține de Uh, Comisia noastră și de Comisia Europeană pentru a proteja acest spațiu. Anul trecut, în, chiar în Parlamentul nostru, s-a prezentat un raport, raportul Doneana, în care se prezenta uh, posibilitatea încălcării a patru uh, directive, directiva habitatelor, a păsărilor, directiva cadru a apei și directiva de evaluare, evaluare a impactului de mediu. Ce se întâmplă cu autorizările? După cum s-a spus, s-a împărțit proiectul în patru și nu se face o evaluare unificată a riscurilor acestui proiect. Și studiile de mediu nu includ riscurile seismice pe care îl prezintă acest proiect în ceea ce s-a întâmplat deja în Castellon la proiectul Castor. S-a construit un depozit subteran care a costat miliarde de euro și care nu poate să fie utilizat pentru că uh, au apărut cu tremure în zonă. Aici însă nici măcar nu s-a luat în considerare riscul seismic și nici nu s-a uh, luat în considerare principiul precauției. este un risc mare pe, pentru a avea această infrastructură inutilă Păi, avem această piață a gazelor naturale uh, care uh, în care depozitele de gaze naturale nu sunt folosite pentru a furniza gaze, ci pentru a se face speculă. Domnul Hoaristi. Mulțumesc, da, foarte pe scurt pe, în susținerea petiționarilor și a propunerilor colegilor mei. După ce am ascultat acest caz și după ce am ascultat comisia, da, într-adevăr, ține de bun simț, cred eu, și de uh, puțin uh, precauție și prevenție. Ceea ce este în joc este foarte important, dată fiind valoarea indubitabilă a acestui parc natural Doniana. Acest caz este foarte emblematic și foarte clar. Acest caz expus de competiționari, justifică ca comisia să meargă și mai departe, să nu aștepte uh, informații suplimentare, să vadă ce se întâmplă, dacă este încălcare sau nu. Trebuie să se acționeze acum, înainte de a fi prea târziu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Soledad. foarte rapid pentru că deja s-au spus extrem de multe lucruri și pentru a nu apărea confuzii. Dacă există anumite proiecte care uh, uh, ceea ce nu poate să facă autoritatea regională este, nu poate să uh, întârzie decizia. Autoritatea regională trebuie să acționeze. Există necesitatea, evaluarea Uh, efectelor cumulative ale celor patru proiecte conform legislației, conform uh, studiilor. Uh, trebuie să se facă acest studiu global și susțin din nou o misiune în această regiune. No, no, no, we should not intervene. Nu, nu putem să intervenim de mai multe ori, nu avem timp. It has been, you, don't, you don't need to repeat. Nu trebuie să repetați anumite lucruri, am notat acest lucru. Și ce nu înțeleg eu este că atunci când vă ascultați unii pe ceilalți și repetați lucrurile auzite înainte, cuvânt cu cuvânt, nu puteți uh, preciza pur și simplu că sunteți de acord cu cele spuse și să avansați eventual o nouă idee, un nou element în această dezbatere, pentru că este puțin uh, obositor să vă ascult pe toți repetând uh, exact aceleași uh, discursuri. Am epuizat lista vorbitorilor acum. Al doilea petiționar încă nu a sosit. Am înțeles că este pe drum. O să dau din nou cuvântul domnului Gonzales pentru două minute. Perdón, you Microphone. rapidamente. Îmi scuze, foarte rapid, dacă îmi dați voi, voi aici. Voi este vorba de bunul simț. Nu știu dacă parlamentarii europeni văd că este de bun simț să se facă un depozit de gaze sub Alhambra sau sub uh, piața San Marco din Veneția. Uh, Vorbim aici de o rezervă a biosferei, de un monument al biodiversității. Mi se pare o aberație să se vorbească de bun simț în acest uh, moment. În momentul de față, în Spania, singurul partid care susține acest proiect este Partidul Popular, care a adoptat toate aceste declarații de impact de mediu ca pozitive și a făcut această șmecherie de a împărți proiectul în patru Există un raport care declară că există riscuri seismice și nu s-a ținut cont de declarația uh, aceasta și uh, de uh, avizele de mediu 1400 de milioane de euro a costat uh, guvernul spaniol indemnizația pentru cazul Castor. Este aici un al doilea caz Castor și nu putem spune că aici se poate vorbi de bun simț. De bun simț ar fi să se oprească totul, să se studie, studieze impacturile, impactele reale și în special acum când Comisia a cheltuit mii de milioane de euro uh, Uh, ale cetățenilor europeni pentru a proteja regiunea doniană, să uh, apere această regiune și să asculte ce părere au oamenii de știință, ce părere au cele trei provincii de acolo, Sevilla, Sevilla Huelva și Cadiz, să asculte societatea civilă care nu înțelege cum de uh, statul este foarte dur cu cei slabi, dar foarte permisiv uh, cu cei puternici. Statul trebuie să apere politici care se opun schimbărilor climatice și să nu susțină eh, proiecte care susțin energii fosile. Trebuie de asemenea să, să se evalueze aceste impacturi, să veniți la Doneana și să primiți informația direct. Acest lucru mi se pare de bun simț. Vă mulțumesc. Eh, Ministerul nu a aprobat patru proiecte, a aprobat doar unul să se menționeze în procesul verbal. Doamna președintă, mi se pare cu totul inacceptabil să atacați anumite partide politice și anumite opinii politice. Cred că ar trebui să discutăm această petiție și dacă uh, zona doniana este atât de importantă pentru dumneavoastră, cred că ar fi mai bine dacă nu ați uh, politiza-o. Este un sfat pe care vi-l adresez dumneavoastră și altora. Haideți să rămânem la subiect cu să discutăm uh, aceste lucruri rațional și cu pasiune în același timp. Al doilea petiționar tot nu a ajuns și cred că în aceste condiții putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, Punctul 21, petiția 1362. Este vorba de o interdicție de a construi în zonele Natura 2000 din Germania, astfel încât petiționarii din Spania pot să vadă că această problemă se regăsește și în alte state membre. Tocmai pentru a economisi uh, ceva timp, Uh, să trecem la punctul 21 înainte să dăm cuvântul celuilalt petiționar. Vă fac această propunere pentru că petiționarul la punctul 21 nu este prezent, deci putem să tratăm foarte rapid acest uh, punct. Ok, okay i'm receiving different different information the whole time so what we do now is that we primesc uh, informații contradictorii, eu aș propune să încheiem această petiție pe care am discutat-o. Am auzit din partea PP-ului că își doresc să uh, închidă această petiție. Celelalte grupuri au, politice și-au manifestat uh, dorința de a nu închide această petiție, este evident. Deci, uh, pot să supun la vot acum China uh, își dorește ca această petiție să rămână deschisă? Există o propunere de a or- uh, organiza o misiune de informare, o delegație de informare a Comisiei PETI la Doniana verzii, social-democrații, GUE propun acest lucru, mi se pare că ar fi o, o concluzie bună. Deci, cred că ar trebui să votăm această propunere. Sunteți membru permanent al acestei comisii și ar trebui să știți că asemenea decizii nu se, nu se iau în plenul comisiei. Coordonatorii trebuie să iau asemenea decizie. Nu, putem să luăm această decizie, suntem Comisia pentru Petiții și credeam că majoritatea prezent, dacă majoritatea prezentă își dorește acest lucru, decizia respectivă poate fi luată. Domnul Preda. Doamnă președintă, eu intervin pentru a întări o procedură. Dumneavoastră ați propus să votăm. Eu știu că dacă o a unei comisii face o propunere, trebuie să urmăm această propunere. Dacă deschidem iarăși discuția cu aceleași argumente de 100 de ori, eu intervin ca să vă sprijin, doamnă președintă, să votăm și apoi să vedem cum procedăm. I hope it's, uh, it's according to the... Soledad, sper că iei cuvântul respectând regulamentul de procedură. Deci- Vreau să vă reamintesc că nu este prima dată când uh, luăm decizii aici. Am, am avut o misiune în Cipru, s-a luat decizia în Comisia PETI. Uh, sau uh, și noi am organizat vizita pentru că noi parlamentarii trebuie să găsim o soluție Într-adevăr, este nevoie de o majoritate și cred că majoritatea uh, spune că trebuie să votăm. Dacă îmi permite să mai uh, precizez un lucru. Soledad, niciodată nu am luat o asemenea decizie în uh, cu ocazia unei reuniuni normale a comisiei. Puteți să faceți propuneri de a vizita uh, Suedia, Spania și așa mai departe. Însă, coordonatorii trebuie să discute asemenea propuneri și decizia este luată de către coordonatori. Deci, aveți libertatea de a face asemenea propuneri, însă acum vă aduc aminte că aici este vorba, acum este vorba de o reuniune ordinară a Comisiei PETI, transmisă pe internet uh, peste tot în Europa și trebuie să respectăm regulamentul de procedură chiar dacă discutăm de o petiție de un subiect din Spania. Regulile trebuie să fie respectate așa cum sunt respectate de uh, toate comisiile parlamentare, indiferent de subiectul pe care îl discut și uh, îl discută. Și sper că nu trebuie să repet acest lucru. Aceste petiții au fost discutate în Comisia pentru Petiții de două ori înainte. Dacă doriți să le păstrați deschise, spuneți acest lucru și apoi, face, și apoi faceți uh, propuneri coordonatorilor. Dacă preferați să le închideți, așa cum uh, își dorește domnul Preda, trebuie să vă exprimați uh, și această voință și apoi uh, supunem la vot această propunere pentru a încheia acest punct. Deci haideți să trecem la vot. Cine dorește închiderea uh, comisiei? Vă rog să ridicați mâna. Deci PPE-ul Este, pp este izolat, este adevărat. Cine dorește ca aceast, aceste petiții să rămână deschise? Eșideul, Verzi și GUE reprezintă o majoritate. Ceea ce înseamnă, în concluzie, această petiție, aceste petiții sunt păstrate deschise și Reprezentanții diferitelor grupuri politice sunt invitați să își contacteze coordonatorii pentru a discuta care sunt pașii următori pe care trebuie să-i facem din punct de vedere procedural. Vă mulțumesc pentru că sunteți de acord cu această propunere și uh, văd că au mai sosit uh, niște petiționari. Excelent, Soledad. Simplemente, señor președinte, eu... Doamne președinte, nu sunt de acord cu concluzia dumneavoastră. Eu nu cred că s-a luat concluzia corectă. E, trebuie să trimitem coordonatorilor solicitarea de misiune. Până la urmă, astăzi am, dacă am adoptat ceva astăzi, vom avea aceeași majoritate. Această temă este foarte importantă și încă nu am eh, dat o soluție. Eu cred că dacă petiționarii vin aici, este pentru că li se pare important și că nu au primit răspunsul pe care îl așteaptă. Așteaptă un răspuns pe care nu l-au primit. The petition has been Am decis să păstrăm deschisă această petiție, așa cum vă, v-ați dorit dumneavoastră și procedura ulterioară trebuie să fie decisă. Am notat propunerile dumneavoastră care vor ajunge în fața coordonatorilor, vor fi discutate de către acestea și aceasta este concluzia. Nu mai putem să facem nimic în legătură cu această petiție în acest moment, ținând seama că există cauze pendinte în tribunalele naționale și uh, trebuie să respectăm și procedurile judiciare. Și acum aș propune să mergem mai departe. let's go turn, now turn to... to uh, it's the same subject. It's the same subject, so you should... Am rămas la același subiect. Sper că vă interesează. Este vorba de petiția 907 privind deteriorarea condițiilor din Parcul Național Doniana. Și mă adresez lui José Manuel Cantore Cantor care îl reprezintă pe petiționar. Bine ați venit la Comisia pentru Petiția Parlamentului European și vă dau cuvântul pentru maxim 5 minute. Vă mulțumesc. Aceste, în secolul 19 Eh, exista delta Guadalquivirului, care era eh, una dintre cele mai mari din Europa. Acum avem 35.000 de hectare protejate în Parcul Național Doniana, eh, care parc național este vital pentru fauna sa. Este unul dintre parcurile cele mai protejate juridic din, de pe pământ, atât în Spania cât și în Uniunea Europeană. Și în ciuda acestor Uh, protecții, uh, în ciuda uh, este protejată ca patrimoniu al umanității și, în plus, este declarată rezerva biosferei. Depinde de apa de suprafață și subterană. Apa de suprafață. Râul Guadamar, care aducea ca cantitatea de apă mare din nord, este deviat și slăbit. În al doilea rând, uh, există un proces de colmatare și uh, uh, există un aport scăzut de apă. Există o serie de, extract, de operațiuni de extracții ilegale și există o poluare a apei de suprafață datorită proceselor de minerit și agriculturii. Deci, uh, timp de uh, zeci de ani se extrag uh, ilegal ape pentru a se face irigații ilegale, fără ca guvernul spaniol să acționeze. Supraexploatarea are ca consecință directă deteriorarea fluxului Uh, poluare și uh, consecințele aferente. Apa subterană nu este drenată prin râuri și astfel uh, um, um, umiditatea solului se menține uh, întregul an. Însă extracțiile ilicite amenință acest uh, habitat. Și uh, există și pericolul concentrării uh, crescânde de sare. Supraexploatarea face să dispară caracteristici specifice Um, așa numite ochiuri de apă dulce care apăreau în trecut. Acest lucru este rezultatul regimurilor hidrice de suprafață și subterane. Însă, acțiunile care modifică mediul au o repercusiune foarte clară asupra sistemului și uh, îl supun unui risc, exist, risc foarte clar. Există soluții, însă, deocamdată, uh, voința politică împiedică această acțiune. În 2009, Clubul Doniana, un ONG uh, uh, înființat de profesioniști de înaltă calificare, uh, geologi, avocați, hidrologi și nivelul înalt de ne aplicare a normelor de mediu în Spania au adus Doniana într-o, zone, într-o situație limită. Uh, de decenii ce există cele trei directive cadru ale Uniunii Europene. Până acum, supravegherea uh, zonei Doniana depinde de Uniunea Europeană. Depinde de uh, Uh, îndeplinirea și respectarea directivelor pe care le-am menționat, uh, directiva habitatelor, apelor și păsărilor. În conformitate cu articolul 258 al tratatelor, Spania trebuie să uh, adopte măsurile necesare, însă guvernul nu a făcut absolut nimic în acest sens. De aceea solicităm uh, ca dumneavoastră să veniți să vizitați zona Doniana în însă să fiți însoțiți de membrii ONG-ului Club, Club de Doniana pentru a uh, cunoaște uh, situația uh, la fața locului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Alături de noi este domnul Fernando Gomez, în numele comisiei, care îi dau cuvântul. Muchas gracias, Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și petiționarilor și pentru prezentarea acestor fapte mm, denunțate în această petiție. Această petiție se referă la deteriorarea habitatelor din Doniana, care se constată de zeci de ani și care este provocat de diversele presiuni la care este supus acest spațiu natural, în special presiunile uh, legate de uh, extragerile de apă pentru irigațiile um, necesare agriculturii intensive, uh, inclusiv în spațiile Natura 2000. După cum a indicat petiționarul, Comisia a analizat aceste fapte denunțate și a concluzionat că, într-adevăr, lipsa de măsuri necesare și suficiente pentru a împiedica această deteriorare a habitatelor Natura 2000 și absența măsurilor pentru a garanta obiectivele ecologice pentru apele din această zonă Comisia a constatat că s-a încălcat de legislația de mediu a Uniunii, în special directiva habitatelor și directiva cadru a apei. În consecință, Comisia a decis să decidă o procedură de încălcare în 18 uh, octombrie 2014 și am ajuns la un raport uh, motivat din 2016. Uh, în acest moment, Comisia analizează răspunsul autorităților spaniole la acest raport motivat, uh, în care autoritățile spaniole trebuie să răspundă dacă au adoptat măsuri suficiente. Este ultimul pas înainte de a se ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Încercăm să obținem toate informațiile științifice necesare pentru a putea justifica poziția noastră dacă într-adevăr se constată că o încălcare pentru a ajunge la tribunal dacă sarcina probei este suficientă. Aceasta este situația în momentul actual. Vă mulțumesc. Thank you very much. So we know that the commission is taking Mulțumesc foarte mult. Știu că comisia ia lucrurile foarte în serios. Este un bine de știut. Mulțumesc. Domnul Preda. Mulțumesc. În cadrul acest acestei petiții 0907, care datează deja din 2009, deci deja de 8 ani, cred că, așa cum s-a spus, Comisia a luat măsurile necesare, trimițând un uh, aviz motivat Spaniei în aprilie 2016, acum un an. Grupul nostru dorește ca această petiție să rămână deschisă și susținem Comisia în activitatea sa de finalizare a procedurii de notificare. Cred că asta nu va relansa dezbaterea pe care am ascultat-o deja, pentru că mai avem multe alte petiții de discutat. Deci Comisia Peti nu e dedicată spaniolilor, nu? Thank you very much, Mrs. Albiol. Mulțumesc, doamna Albiol. Sí, buenas, eh, por supuesto. Mulțumesc. Da, bineînțeles, cred, cred că o să dezbatem cât timp este necesar, de câte ori este necesar, fie că petițiile sunt spaniole sau nu. Mulțumesc petiționarilor pentru prezentarea lor și că au adus această temă în fața Comisiei Petiției a Parlamentului European și mulțumesc și Comisiei Europene care în acest caz, într-adevăr, a acordat un răspuns clar în legătură cu încălcarea directivelor europene. Este exact ceea ce ne lipsea la petiția anterioară și anume un uh, răspuns foarte clar de ce există un uh, răspuns foarte clar în ceea ce privește irigațiile, însă nu avem un răspuns la fel de clar în legătură cu extracțiile de gaz natural. Acestea fiind spuse, uh, Doneana se confruntă cu multe uh, provocări, una cu care se confruntă acești petiționari, cealaltă prezentată în petiția anterioară, Uh, toate aceste lucruri ne cred că justifică o misiune a deputaților Parlamentului European în zona doniană și în această misiune vom putea să abordăm diversele probleme care afectează acest parc natural. Aceste uh, probleme cu care se confruntă parcul natural. Vă mulțumesc, doamna Cabezon. Foarte rapid, uh, susțin ceea ce s-a spus Comisia aici a uh, găsit competența de a, de a acționa pentru că uh, atunci când este vorba de irigații există competențe, însă uh, atunci când se vorbește de extracții de gaze există mai puține competențe. Este o problemă încă deschisă, trebuie să se îndeplinească toate măsurile pentru protejarea parcului Doneana și uh, guvernul regional Andaluția uh, Uh, a adoptat uh, un plan nou prin care se diminuează uh, numărul de exploatări agricole pentru a diminua impactul asupra parcului. Și aș dori să reiterez necesitatea acestei misiuni, acestei vizite în zona doniană și să solicităm comisiei să aibă aceeași coerență cu toate petițiile. Sí, eh, cuando la comisión contesta se supone que siempre... Atunci când comisia răspunde, se presupune că răspunde întotdeauna cu argumente. Uh, când îi place, comisia răspunde. Mie, mi se pare că comisia răspunde de fiecare dată în mod corect. În, prima, în cazul primei directive a spus că nu există, un, că nu există competență europeană deocamdată și aici există. Trebuie să vedem dacă a, a, aici era evident că directiva a fost încălcată. După cum în cazul primei petiții era evident că Comisia declară că nu există argumente pentru încălcarea directivei. Însă eu mă alătur celor spuse de Comisie, chiar dacă anumiți deputați se opun Comisiei în acest sens. Da, uh, am nevoie însă să fac o mică clarificare. Este aceeași regiune, însă problemele sunt diferite. Și uh, abordarea în această petiție este una științifică. E vorba de o procedură de încălcare de încălcare a directivei habitatului, directivei um, apei și directivei um, poluării aerului, care sunt încălcate conform uh, comisiei. Prin urmare, se va declanșa procedura de încălcare, de infringement. Deci este foarte clar. Iar acum dau din nou cuvântul uh, domnului Cantoromera. Două minute, maxim. Eh, eh, Vă mulțumesc foarte mult. Ceea ce mă surprinde este că la ani de zile după prezentarea acestei petiții, încă o mai discutăm. Uh, vă solicităm ca însoțiți de experți din uh, ONG-ul Club de Doneană să veniți să faceți o vizită pentru a vă arăta care este situația reală, din păcate, pentru că suntem foarte conștienți de faptul că lipsa de acțiune și de uh, acțiunile uh, ilicite ale guvernului spaniol care încearcă să ascundă faptele. Deci vă solicităm o vizită în regiune. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Și încă o dată aș dori să subliniez că mm, apreciez abordarea dumneavoastră științifică uh, din uh, declarația inițială privind situația. Cred că am finalizat aici dezbaterea. Este foarte clar că menținem petiția deschisă și că vom continua să monitorizăm situația și de asemenea cerem comisiei să revină cu informații actualizate privind procedurilor de infringement, modul în care avansează acestea și ce se întâmplă. Și prin urmare, contăm pe un dialog uh, continuu cu Comisia pe acest subiect. Și atunci putem încheia. Bun, mulțumesc uh, și mulțumesc și uh, petiționarului domnului Romera. Mulțumesc că v-ați uh, deplasat până aici uh, și pentru că ați prezentat cu atâta claritate acest caz. Și acum ne ducem din nou la petiția 20, pentru că al doilea petiționar nu a apărut între timp. A apărut? Cereți cuvântul, domnul Cine sunteți dumneavoastră? Aurelio González Periz. Bună ziua, sunt Aurelio González Periz. Uh, reprezint ONG-ul Mesa de la Ria de Huelva. Very good that you are here. More... Foarte bine că ați ajuns. Bun venit. Uh, puteți să luați cuvântul. Vă, uh, vă așteptam pe dumneavoastră și contribuția dumneavoastră. Aveți cuvântul 5 minute. Foarte rapid, îmi cer scuze pentru întârziere, a fost uh, vorba de schimbarea mijloacelor de transport pentru a ajunge. Și în aceeași subiect, după denunțul din 2013, petiția în fața comisiei dumneavoastră în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în Parcul Național din Doniana, uh, vrem să expunem deteriorarea acestui spațiu protejat, uh, cauze legate de uh, specula, de prețul, specula pe preț de gaze naturale și cu neglijența și complicitatea administrației, cum ar fi Guvernul Național și Guvernul Regional din Andaluzia ă, Acești ă, nu, acțion, acționari vor, vor să ă, se transforme în vânzători de gaze naturale în toată Europa această petit, această, acest proiect și conductele de gaze și aceste stocări de gaze naturale dăunează mediului. Conform documentelor pe care ni le-ați trimis pe lângă răspunsul Comisiei Europene pentru a închide această temă, spunând că autoritățile spaniole competente au confirmat că autorizarea pentru dezvoltarea acestor proiecte nu se, se va acorda până când nu se va face o evaluare globală suplimentară a efectelor acestor proiecte, în ghilimele. Uh, este foarte clar că dumneavoastră ați fost mințiți pentru că o parte din aceste lucrări deja au început fără să existe autorizațiile guvernelor de stat și regionale acțiunile industriale din Doniana o fac trei um, întreprinderi, Gaz Natural Fenosa, Repsol și Inagaz. Dumneavoastră aveți documentații uh, pe care, documente pe care le-am, le-am trimis deja în 2013. Autoritățile spaniole sunt complice ale transformării Parcului Național Doniana și al coastei sale într-o uh, Uh, um, mărire a complexului petrochimic al uh, zonei Huelva. Uh, activitatea industrială din Huelva este un focar care poluează Doniana și mediul natural. Um, estuarul Huelva se conectează cu estuarul Doniana industria petrochimică de decenii comite delicte de mediu, uh, ceea ce poluează apa și uh, aerul. Încalcă uh, legislația de deversare a substanțelor chimice. Există și întreprinderi care sunt pro, proprietatea unui întreprinzător care a fost pus recent sub acuzare. Uh, aceste ape uh, poluate, uh, împinse de către curentele, curentul marin, ajung la dune și uh, deversările de hidrocarburi de la rafineria din Uelva ajung la plaja din Doniana. Nu putem să uităm gravul risc la care este supus acest spațiu Uh, datorită injecțiilor de gaze naturale care vor urma sau care deja a început. Ar putea să provoace uh, cu tremure, după cum s-a întâmplat recent în proiectul Castor pe coasta de est uh, a Spaniei, care a fost însoțită și de o manipulare de fonduri publice ar fi uh, un adevărat butoi de pulbere semiseismic. De aceea, vă rugăm să veniți într-o misiune de cercetare în întreaga regiune și să adoptați măsuri uh, pertinente în mod urgent pentru a proteja acest parc uh, regional de Doniana, spațiu protejat al Uniunii să ordonați administrației spaniole să înceteze aceste lucrări deja demarate și să susțineți dezvoltarea energiilor regenerabile și să paralizați inacceptabilul plan gazifer în acest parc natural sălbatic european ne respingem total utilizarea uh, partinică pe care o fac anumite partide ale acestor fapte. Uh, se um, profită de uh, puterea mediatică a acestui parc și îl folosesc pentru a obține voturi. Uh, există și un reprezentant aici care nu a făcut nimic în timp ce era la guvernare timp de patru ani. Uh, ONG-urile sunt sătul, sătule de, de oportunismul partidelor politice și de irresponsabilitatea lor. Vă mulțumesc pentru cele spuse și pentru atenția pe care o acordați zonei din sudul Europei, unui parc uh, național care, parc natural care este uh, o structură uh, de patrimoniu mondial și european. Mulțumesc și cum am avut deja o discuție exhaustivă <laughs> uh, pe cealaltă petiție, care este una similară, cred că putem să concluzionăm în același mod, să o păstrăm deschisă și vă încurajez, colegi, dragi colegi, să uh, Um, contactați coordonatorii dacă doriți uh, o, un follow-up sau o vizită, o misiune la fața locului, uh, să cereți asta să se discute la ședința de coordonatori. Și dumneavoastră doriți să luați cuvântul pe acest subiect? Da? da se Foarte rapid, pentru că deja am purtat o discuție și s-a pus o întrebare Comisiei Europene și nu știu dacă a uh, fost ascultată sau nu. Dacă împărțirea proiectului în patru este legală, pentru că nu am auzit niciun răspuns la această întrebare, și în al doilea rând în legătură cu riscurile seismice, dacă acestea au fost luate în considerare. Deci riscurile seismice de cutremure, și dacă puteți să întrebați statul spaniol în legătură cu această problemă și în legătură cu împărțirea în patru a proiectului. Would you like to come back on... Doriți să reveniți uh, pe acest subiect? Mai aveți ceva de adăugat la ceea ce ați uh, prezentat cu privire la elementele specifice ridicate de colegul dumneavoastră? Vă mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește evaluarea efectelor cumulative ale celor patru proiecte, legislația Uniunii cere într-adevăr ca atunci când există mai multe proiecte care pot avea efecte cumulative, să se țină cont de aceste efecte. Acest lucru nu înseamnă un singur studiu de impact de mediu pentru diverse proiecte, ci ca în diversele studii uh, să se țină cont de efectele cumulative ale diverselor proiecte. Autoritățile spaniole ne-au indicat că în diversele studii de impact de mediu s-a ținut cont de aceste efecte cumulative. Comisia nu a intrat în detaliu aici pentru că deocamdată această temă nu este relevantă pentru că s-a autorizat doar un singur proiect, deci deocamdată nu este un, uh, o problemă care trebuie să fie examinată. În ceea ce privește studiile seismice, al principio las eh, autoridades españolas în principiu, autoritățile spaniole ne-au spus că s-au realizat aceste studii seismice, dacă au existat studii seismice care au apărut ulterior declarațiilor Ministerului de Mediu, Comisia va studia acest lucru și va uh, întreba autoritățile spaniole în ce fel se poate lua în considerare a posteriori acest uh, tip de studii uh, de impact seismic. Vă mulțumesc! Mulțumesc și pentru disponibilitatea dumneavoastră de a răspunde la o întrebare specifică din partea unui membru al Comisiei. Putem încheia aici uh, punctul 20. Mulțumesc petiționarilor care s-au deplasat, au venit până aici pentru a vorbi în fața Comisiei de Petiții și um, simțim că trebuie să ne concentrăm pe acest subiect, care este unul urgent, și împreună cu coordonatorii vom decide cum vom continua pe această temă. Este un bun exemplu al modului în care Parlamentul European și această comisie poate servi drept punte Uh, între mm, cetățenii europeni uh, care pot astfel să fie siguri că sunt luați în serios. Și trecem acum la următorul punct, uh, petiția 1362, privind interdicția de a construi în zonele Natura 2000 din Germania. Petiționarul nu este aici, însă comisia este aici, ca întotdeauna, și îmi face plăcere să-i dau cuvântul lui Alexander Just. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc. Comisia uh, se referă la uh, implementarea a două articole din directiva privind habitatul în Germania. Uh, petiția cere Comisiei să interzică Germaniei să autorizeze orice construcție în zonele Natura 2000 până când uh, această procedură de infringement împotriva Germaniei nu este închisă. Comisia confirmă că există o procedură de infringement în curs împotriva Germaniei cu privire la obligația de a desemna uh, Um, toate siturile în uh, legislația națională și de a avea niște reglementări specifice pentru aceste situri. Comisia, uh, petiția uh, cere un, o interdicție a construcțiilor exact în aceste situri și ar trebui să se spună foarte clar că nu sunt interzise activitățile economice sau lucrările de construcții în siturile Natura 2000 ci numai în anumite, nu în general, ci numai în anumite condiții. În cohotele cu articolul 63 din directiva privind habitatul, orice plan sau proiect care poate avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000 trebuie să facă obiectul unei evaluări uh, a implicațiilor sale asupra siturilor și asupra obiectivelor de conservare a acestora. În lumina concluziilor evaluării, autoritățile naționale competente um, se pot pune de acord asupra unui plan sau pot aproba un plan sau un proiect numai după ce se asigură că acesta nu va avea un impact negativ asupra integrității siturilor respective. În plus, și numai în uh, situații excepționale, în conformitate cu articolul 64 al directivei, dacă, în ciuda unui uh, aviz negativ și dacă nu există soluții alternative, un plan sau un proiect poate să fie implementat dacă se dovedește că există un interes public uh, um, sau uh, o justificare economică sau socială. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că siturile Natura 2000 sunt protejate. Germania trebuie să aplice aceste, uh, măs- aceste prevederi ale articolelor 63 și 64, precum și ale articolului 62, care conține principiul nedeteriorării siturilor și ne tulburării speciilor protejate din aceste situri. În concluzie, directiva Habitat nu prevede o interdicție a construcțiilor în zonele care nu au fost desemnate ca zone speciale de conservare în conformitate cu articolele 44 și 61 din Directiva Habitat. În schimb, statele membre respective trebuie să aplice prevederile din articolul 6, alineatul 2, 3 și 4 din directiva Habitat pentru a se asigura că obiectivele directivei nu sunt subminate. Vă mulțumesc! Thank you very much and the floor is... Mulțumesc și eu, spune președinta, și uh, deschid acum discuția pentru colegi. Domnul Preda. Mulțumesc, doamnă președintă. Așa cum uh, s-a spus, uh, petiționarul ar dori uh, o interdicție pentru ca Germania să mai desfășoare lucrări de construcție în siturile Natura 2000 până la încheierea procedurii de notificare, de infringement, însă este clar că nu sunt interzise lucrările de construcții și nici activitățile economice în siturile Natura 2000, iar în ceea ce privește procedura de infringement, Comisia ne-a informat că aceasta este în curs și deci sugerăm ca această, pro, această petiție să fie închisă. Mulțumesc! Thank you. Is there any... Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul pe acest subiect? This is not Doniana, but it's another... Nu mai vorbim despre Doniana, însă este o altă zonă delicată din Europa, nu? Nu mai dorește nimeni să vorbească? petiționarul nu este prezent, atunci voi urma recomandarea domnului Preda. Vom informa petiționarul asupra dialogului cu comisia și asupra ceea ce s-a spus. Vom uh, redacta un rezumat și vom uh, face o declarație explicativă asupra situației și închidem petiția. Bun, mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct, 22, uh, petiția 434 434 privind centrala nucleară Garonia din Burgos. The petitioner is here. Petiționarul este aici. Și preferați să nu vă dezvăluiți numele. Și doriți să luați cuvântul fără a vă prezenta, aveți tot dreptul și vă dau cuvântul 5 minute. Gracias, presidenta. Mi nombre es Juan José Asensio. Vă mulțumesc. Mă numesc Juan José Asensio și eh, ajung aici de la un mic municipiu care se numește Valle de Samansa, din provincia Burgos. Am 45 ani, un an mai puțin decât centrala nuclear, nucleară a Santa Maria de Garonia. Așa că toată viața mea am locuit în apropierea acestei instalații. Acum eh, dacă aș uh, încerca să uh, înființez o firmă în statul meu, nu voi, aș avea acces la niciun fel de ajutor sau subvenție, pentru că am mai mult de 40 de ani. Așa se estimează dacă ești tânăr sau nu. Însă, 40 uh, de ani este și viața utilă estimată pentru centrala nucleară din Garonia. Eu, ca și Garonia, am trecut de vârsta tinereții și în ciuda acestui fapt, guvernul Spaniei uh, este uh, în fiecare, uh, de fiecare dată vrea să întârzie vârsta de lucru. Mm, cum și eu, probabil va trebui să lucrez până la 67 de ani. Uh, Eh, la 67 de ani eh, s-a ajuns și vârsta de funcționare pentru centrala nucleară din eh, Valea din Topalina din Burgos. Această centrală este obsoletă, care ea deja este oprită din decembrie 2012 care trebuia deja uh, scoatersă din uz din 6 iulie 2013. Santa Maria de Garonia a notificat în acest timp 136 de incidente și are uh, de mai mult, bine de 30 de ani uh, uh erori de design structurale care uh, periglitează securitatea uh, în jur de 3 milioane de persoane. Aceste fisuri nu au fost recunoscute oficial până în 2004 sunt uh, rezultatul unui montaj uh, necorespunzător în fază de construcție. Uh, s-au identificat mii de fisuri ceea ce nu face că nu respectă parametrii minimi de securitate pentru o centrală nucleară. Trei sferturi din acționarii acești, acestor Uh, uh, trei sferturi din uh, părțile active sunt afectate de oxidare, ceea ce nu corespunde designului acestei centrale și nu este rezistentă la mișcările seismice. Este o instalație periculoasă care trebuie deja dezafectată pentru totdeauna pentru a proteja persoanele și mediul înconjurător Uh, uh, dezafectarea nu ar pune nicio problemă pentru electricitatea țării. Dacă ar fi pusă în um, uh, dacă ar fi pus, repusă în funcțiune, ne-am întoarce la o perioadă foarte întunecată, întunecată a istoriei noastre. Vă rog să uh, Uh, cereți statului spaniol să nu redeschidă această centrală nucleară de la Santa Maria de Garonia, să lucreze pe un model energetic curat și regenerabil, să nu improvizeze licențe care sunt doar în beneficiul marilor întreprinderi energetice, să se gândească la securitatea oamenilor și a mediului în, în ă, toată zona râului Ebru din provincia Burgos este declarată ă, zonă Natura 2000 cu excepția peninsulei pe care o ocupă centrala nucleară. Și ă, acest lucru face că pierdem popul, populație și oportunități și Europa trebuie să răspundă la așteptările populației din această zonă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum comisia. Am două nume aici, este fie domnul Popov, fie domnul Florea. Thank you, Chair. This is Mr. Florea. And uh, my colleague... Mulțumesc. Uh, sunt domnul Florea și colegul meu, domnul Popov, o să continue. Aș dori să mulțumesc uh, petiționarului, domnul Gonzales, pentru prezentare. Comisia reiterează că alegerea între diferitele surse de energie și structura generală a aprovizionării cu energie, inclusiv uh, decizia de a avea centrale nucleare operaționale sau nu, revine statelor membre. Dacă un stat membru, cum este Spania, optează pentru uh, deținerea de centrale nucleare și acordarea de licențe de funcționarea acestora trebuie să respecte toate criteriile de securitate energetică, așa cum sunt ele mm, prevăzute de legislație Siguranța nucleară este responsabilitatea titularului licenței sub supravegherea autorităților de reglementare naționale. În conformitate cu directiva privind siguranța nucleară, care trebuie transpusă până în uh, august 2017, um, statele membre trebuie să se asigure că se implementează măsuri practice de îmbunătățire a instalațiilor nucleare actuale. Acest lucru se aplică, bineînțeles, și centralei din uh, Garonia, inclusiv în uh, cadrul uh, verificărilor periodice care trebuie efectuat odată la zece ani în conformitate cu directiva privind siguranța um, nucleară. Autoritatea de reglementare din Spania este responsabilă cu asigurarea acestor criterii de securitate. Dacă se adoptă aceste măsuri, trebuie de asemenea să se asigure toate măsurile de securitate, iar uh, investitorul trebuie să respecte criteriile relevante și să notifice comisia. Până în prezent, comisia nu a primit niciun fel de notificare cu privire la planul de investiții uh, de la centrala Garonia. Comunicarea noastră actuală se bazează, bineînțeles, pe tratatul Euratom și pe legislația secundară, fără a se aduce prejudicii tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și obligațiilor care decurg de aici și din legislația secundară. Mulțumesc! I thank you very much. Mulțumesc, președinta, cu alte cuvinte, nimic nu indică că așa se va întâmpla, nu există nicio fel de dovadă. Avem informații numai din presă. Pentru moment, centrala nu a fost redeschisă, din câte știm noi. Bun. Acum uh, dau cuvântul colegilor. Domnul Preda este primul. Da, tot aici sunt. Așa cum ați spus, având în vedere că Comisia nu a primit nicio notificare, cred că nu putem să facem nimic în plus în acest moment și propunerea grupului meu este să închidem această petiție. Mulțumesc pentru atenție, președinte. Mulțumesc, domnule Preda. Văd că sala Comisiei Petiții devine o sală spaniolă. Avem cinci colegi spanioli. Și al doilea reprezentant al Comisiei trebuie să vorbească și el. Cred că putem să ascultăm unul sau doi colegi și apoi dumneavoastră sau dumneavoastră întâi, dar vă rog să fiți cât mai concis posibil. O mică clarificare. Comisia a răspuns în numeroase ocazii în scris cu privire la centrala nucleară de la Garonia. Una din uh, cele mai recente întrebări uh, parlamentare uh, în 2017 am avut deja două, 4117 în 2016 și altele. Deci comisia a răspuns, cred că de cel puțin zece ori despre această mm, centrală nucleară și uh, răspunsurile noastre au fost publicate pe site-ul Parlamentului European. Genta, o informație suplimentară excelentă și ca să nu stăm aici până la miezul nopții, vă rog, dragi colegi, să nu vă repetați și să vă inspirați din intervențiile foarte succintele domnului Preda astăzi. Doamna Valina. Gracias. Eh, bueno, decirle al señor Preda. Vă mulțumesc, aș spune domnului Preda că poate să spună diverse lucruri, însă nu se justifică lipsa de respect pentru petițiile spaniole. Vin ca și orice petiții din orice alt stat. Nu mi se pare just să ne batem joc. Cred că situația din centrala de la Garonia este alarmantă pentru că s-a depășit cu mulți ani viața utilă a centralei. Această centrală, trebuie să amintim, este în componența sa cu caracteristici similare cu reactorul 1 de la Fukushima. Prelungirea ar însemna de asemenea o cârpeală a guvernului actual pentru că nu există un plan durabil în acest sens dezafectarea centralelor nucleare, nucleare nu presupune o problemă energetică pentru statul nostru și trebuie să stimulăm acum energiile, energiile regenerabile. Uh, reamintim impozitul pe energia solară introdus, uh, din păcate, la noi ar trebui să trimitem o scrisoare autorităților spaniole solicitându-le un uh, raport în legătură cu stadiul de starea de securitate a centralei, pentru că Comisia spune că nu are cunoaștere că se va deschide această centrală, dar dacă vom lua măsurile după ce se va deschide centrala, deja acționăm ca de obicei mult prea târziu, când deja pot deja să apară probleme. Eu cred că trebuie să acționăm înainte să se întâmple un dezastru. Centrala nu s-a redeschis, însă se anunță acest lucru. Cred că ar trebui să trimisă o scrisare autorităților spaniole pentru a clarifica acest lucru și să nu luăm măsurile post factum. Comisia Uh, are prin obligații să răspundă de fiecare dată și dacă îi se pune întrebare de mai multe ori, să, are obligația să răspundă de mai multe ori. Statele membre își decid sursele de energie în domeniul mineritului, uh, însă mi se pare că nu este așa. Am o listă foarte lungă de vorbitori și vă rog să faceți priorități, să dați prioritate membrilor comisiei, pentru că altfel va fi uh, dificil. Doamna Albiol, foarte pe scurt pentru a permite și colegilor dumneavoastră să intervină. Mulțumesc. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că nu vorbim de zvonuri sau ceva care a apărut doar în presă în Consiliul de Securitate Nucleară, în 8 februarie, uh, a aprobat un raport pentru redeschiderea uh, centralei nucleare, nucleare din Burgos. Este un raport al Consiliului Național de Securitate Nucleară. Deci, decizia deja a fost luată și este favorabilă. Este un raport care reprezintă un precedent istoric în statul spaniol, pentru că se permite ca o centrală nucleară să funcționeze mai mult de 40 de ani. Și, în al doilea rând, că faptul că revizuirea integrală nu se va mai face la 10 ani, ci la 14 ani. Deci o revizuire doar în anul 2031. Acesta este primul lucru, să ne reamintim că aceste centrale nucleare au fost construite pentru 25 de ani de viață, care au fost prelungiți de 40, pentru 40 de ani și acum se vorbește de 60 de ani. După aceea, evident, uh, nu există nicio necesitate de furnizare de uh, electricitate sau energie în zonă. Este vorba mai degrabă de a uh, ține cont de securitatea noastră uh, și de profituri pentru unii. Sperăm să fie o competență a guvernului spaniol, însă dacă guvernul spaniol ne periclitează securitatea tuturor, există un mecanism pentru a opri guvernul spaniol care uh, pretinde să țină deschisă o de centrală nucleară timp de 60 de ani. Suntem într-o zonă înlocuită de zone Natura 2000. Deci, vrem închiderea și dezafectarea centralei din Garonia. Comisia însă nu poate să solicite acest lucru. Comisia poate să solicite un studiu al tuturor centralelor nucleare de mai, mai vechi de 40 de ani din întreaga Europa. Mi se pare foarte important să nu fie vorba doar despre Garonia sau despre Spania, să fie o chestiune europeană, un studiu al tuturor centralelor europene care au mai mult de 40 de ani de viață pentru a vedea în ce condiții sunt. După aceea am spus că nu este un zvon, nu este o, ceva ce am citit în presă, este o decizie a Consiliului de Securitate Nucleară. Așadar, chiar dacă nu s-a comunicat această decizie Comisiei Europene, Comisia Europeană poate să, poate să întrebe guvernul spaniol de ce nu i s-a notificat acest raport în legătură cu redeschiderea acestei centrale nucleare. Vă mulțumesc. Doamna Evi. Grazie. Eu prendo parola pe... Vă mulțumesc. Iau cuvântul pentru a-i uh, susține pe petiționari. Foarte pe scurt, suntem în fața unei uh, situații mai degrabă gravă și cred că trebuie să o studiem cu mai mare atenție. Sunt de acord și cu cele spuse mai înainte de colega mea. Și nu în ultimul rând, aș dori să insist și eu asupra faptului că această centrală este în apropierea unei uh, zone protejate de Natura 2000 și, din punctul meu de vedere, cred că a venit momentul ca Europa și toate statele membre să facă pași concreți în abandonarea surselor fosile de obținere a energiei, să renunțe la tehnologiile învechite în favoarea, în favoarea energiilor regenerabile. Dacă nu vom face această tranziție începând de acest, din anul 2017, este regretabil și uh, în fine, insist asupra principiului uh, neutralității tehnologice, un principiu vechi, uh, depășit, care nu ne-a ajutat să evităm scandaluri cum a fost uh, Dieselgate și ar trebui să insistăm mai mult, să recurgem mai mult pe tehnologii mai, mai curate. Și știți foarte bine că trebuie să rezolvăm și problema deșeurilor nucleare. Deci, din punctul meu de vedere, această petiție trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc. Rosa este um, membru permanent și vicepreședinte uh, a Comisiei și dorește să uh, cedeze locul intervenția sa colegului Diaz de Mera, care nu este membru al comisiei noastre. Rosa. Mulțumesc și mulțumesc, Rosa, că mi cedez locul. În primul rând, vreau să exprim respectul pentru petiționari, indiferent de diversele de opiniile diferite pe care le am uh, uh, manifestate de anumit grup din acest uh, parlament. Suntem în fața unei probleme energetice și ideologice aici este vorba de o decizie politică. Nu este vorba de o problemă care este de aici sau uh, care vizează doar zona Garonia. Ceea ce, uh, mă refer la ceea ce a spus Comisia în scris. În rapoarte nu apare niciun fel de încălcare sau infracțiune juridică. Uh, se uh, face o alertă temporie comisiei și este vorba de o atitudine preventivă. Aș dori să mă refer la această centrală și la impactul de mediu, însă nu fără a spune că deficitul energetic al statului nostru este de 80%. Noi cumpărăm 80% din energia pe care un, de care avem nevoie. Această centrală a funcționat mai mult de 40 de ani, este adevărat. Și evaluările de impact de mediu au fost făcute uh, pentru a crește standardele de securitate și acest lucru nu uh, afectează zonele protejate Natura 2000 și petiționarul uh, spune, menționează posibilitatea de nerespectare, ceea ce arată că nu știe dacă există sau nu vreo ilegalitate. Dacă petiționarul nu prezintă probe de niciun fel, petiția ar trebui să fie închisă. Comisia detaliază procedura din partea proprietarilor centralei. În caz de redeschidere ar trebui să comunice comisiei uh, aceste circumstanțe care trebuie să fie notificate dacă sunt doar de anumită natură. Această petițiune, după părerea mea, nu are niciun sens fără o decizie anterioară de redeschidere, care până acum nu a avut loc. Uh, competența oricum aparține guvernului spaniol. Muchas gracias. Now, Mr. Marcele. Mulțumesc, domnul Marcelesis. Da. Președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc petiționarului. Uh, acest primar al uh, acestui oraș, prelungirea uh, duratei de viață a uh, nucleare, centralei nucleare din Garonia are doar motivații politice. Există și contraindicații de securitate a cetățenilor și de mediu. Se dorește uh, păstrarea deschis, deschisă a diversor, diverselor centrale nuclea, nucleare. Uh, o, sunt centrale uh, care au depășit de, cu mult uh, viața lor utile, peste 100 de incidente începând după 2012, periclitează mii și milioane de persoane din Spania și um, preclitează și o uh, vastă rețea Natura 2000. Spania nu a comunicat uh, raportul Consiliului de Securitate Nucleară. Deci solicităm ca Comisia Europeană să solicite această informație și de ce nu s-a comunicat acest lucru uh, conform noii directive cu privire la securitatea nucleară. Spania deja are o supraproducție de electricitate și ar putea închide chiar acum toate centralele nucleare din Spania și să producă nivelul de consum necesar. După cum recunoaște chiar Iberdrola, această centrală din Garonia nu este rentabilă. Și ultima idee, trebuie să facem, cum spune Uniunea Europeană, și să dezvoltăm energii curate, și nu să, să nu persistăm cu energia uh, nucleară. Deci uh, solicit ca această petiție să rămână deschisă și să transmitem o scrisoare din partea Comisiei Europene către Guvernul Spaniol pentru a solicita toate informațiile necesare și pentru a face un studiu asupra acestor centrale din Europa care și-au depășit viața, durata de viață utilă și care acum reprezintă un pericol. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Ajungem la sfârșitul acestei dezbateri. Domnul Ziluaga, foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, cu tot respectul respect toate pozițiile politice, însă să nu se dea cifre false, după cum a spus uh, domnul Marcelesi, um, Spania este exportatoare de energie electrică, are o supraproducție, este un lucru care se repetă din 2006 încoace. În al doilea rând, mulțumesc să, că ați adus problema Caroniei în această comisie. Este vorba de a treia centrală nucleară ca vechime din Europa. Și întrebarea pentru reprezentantul comisiei care ne-a spus că nu este competența sa, că este vorba de competența statelor membre. Însă, un detaliu face ca acest lucru să fie de competența comisiei, pentru că măsurile de securitate care încă nu uh, solicitate încă nu au fost instalate și parlament, parametrii stabiliți uh, de normele europene trebuie să fie împliniți pentru ca uh, Consiliul de Securitate Nucleară să își dea avizul. Și acest permis care s-a acordat pentru a permite prelungirea duratei de viață a centralei încalcă legislația europeană deci este legitim să solicităm ca Comisia Europeană să studieze cazul și să acționeze. Pentru că este vorba de o încălcare a legislației, pentru că dacă lăsăm lucrurile să continue, ajungem la uh, ceea ce facem totdeauna, uh, la politica fa- acțiune, acțiunii atunci când uh, faptele deja s-au consumat. În cazul Garonia, concret, se cere prelungirea cu 20 de ani a vieții utile, când normal ar fi 10 ani. Deci uh, apare un risc înalt pentru doar 1% din electricitatea Spaniei, uh, care nu este nici măcar necesar. Thank you, Rosa. Mulțumesc, Rosa. Mr. Juaristi. Domnul Juaristi. Okay. So then, if you give your Dacă ați, v-ați cedat uh, intervenția domnului Dias de Mera, vă rog, aveți cuvântul. Gracias, señora. Es para, uh, simple... Mulțumesc, doar uh, vreau să semnalez că sursele de informare pe care le are colegul care este antevorbitorul meu sunt foarte diferite de cele ale mele care corespund realității. Uh, probabil nu știe că noi suntem o insulă energetică, poate nu știe că există un cab, cablu de interconectare prevăzut între Spania și Franța, evaluat la 2 miliarde de euro și că există anumite alternative prin, peste Pirinei sau prin mare și deocamdată avem un, definit, un deficit energetic. Vă mulțumesc. Și acum foarte pe scurt, domnul Foaristi. Mulțumesc, doamne președinte. Foarte pe scurt, Com- Comisia Europeană este competentă în sănătate publică, mediu și securitate alimentară. Deci, subiectul Garoniei mi se pare extrem de adecvat. Este a treia centrală nucleară ca, vecină, ca vechime din Uniunea Europeană și posibilitatea de redeschidere a acesteia ar trebui să fie suficientă pentru ca Comisia Europeană să acționeze. Uh, se justifică în acest caz măsuri preventive mult mai mult decât în alte cazuri. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum aș dori să dau din nou cuvântul înapoi petiționarului. Le recuerdo al señor de eh, Ávila que el 6 de julio se... Aș dori să vă aduc aminte că în data de 6 iulie s-a făcut public uh, intenția închiderii acestei centrale nucleare, însă ea încă nu a fost uh, închisă și nu s-a început procesul de dezafectare a ei. Nu s-a făcut niciun fel de investiție în reindustrializarea zonei respective, investiții pe care le așteptăm de ceva timp. Deci, mm, această centrală nu este absolut necesară pentru sistemul uh, energetic uh, spaniol, reprezintă o proporție neglijabilă din uh, resursele energetice. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, până doamna președinte. Haideți să încercăm să rezumăm. Cred că ce putem uh, face este să obținem informațiile mm, precise și putem să obținem aceste informații adresându-ne autorităților spaniole. Pentru că, până la urmă, trebuie să înțelegem dacă toate criteriile legate de siguranța atomică definită de tratatul Euratom sunt respectate sau nu. Și, uh, așa cum pe bună dreptate ne-a atras atenția Comisia Europeană, ea nu a fost notificată până acum de intenții intențiile autorităților spaniole de a reporni centrala nucleară de la Goronia. Deci trebuie să știm dacă acest lucru este adevărat sau nu. Eu aș, prămune, aș propune dreptul mare să păstrăm această petiție deschisă, să Uh, ne adresăm autorităților spaniole, în care se ne oferă un răspuns foarte simplu, da sau nu, întrebărilor noastre. Putem să facem acest lucru? Da, excelent. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc și petiționarului pentru că s-a deplasat pentru a fi alături de noi astăzi. Drum bun înapoi și haideți acum să trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, petiția 302 privind uh, depozitul de, de, de deșeuri din comuna uh, Mota Santa Anastasia, provincia Catania din Sicilia. Petiționarul uh, nu este prezent, dar alături de noi sunt uh, reprezentanții comisiei. Dau cuvântul doamnei Antigo. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte, Uh, cei care părăsesc sala, v-aș ruga să o faceți într-un mod cât mai, uh, cât mai silențios. Mulțumesc. Această petiție se referă la depozitul de deșeuri Tiriti din comuna Mota Santana din uh, provincia Catania din Sicilia. Este un depozit de deșeuri privat în operație de mai mult de 40 de ani. care duce la mai multe probleme. În anul 2013, petiționarii au depus o plângere pe acest subiect, o plângere analizată de comisie și a fost închisă pentru că nu am dispus de suficiente elemente pentru a uh, pentru a susține um, acuzele respective și cei care au depus această plângere nu au contestat decizia Comisiei Europene. Cu toate acestea, Comisia Europeană monitorizează situația din Sicilia din punctul de vedere al gestionării deșeurilor prin intermediul unei proceduri de încălcare a tratatelor și, uh, care impune autorităților naționale uh, revizuirea planurilor de, de gestionare a deșeurilor la fiecare șase ani. Comisia Europeană a solicitat informații privind planurile de gestionare a deșeurilor municipale și a deșeurilor speciale, în, uh, mai ales în uh, Sicilia. În ceea ce privește deșeurile urbane, acest plan a fost adoptat în anul 2012 și în acest moment el este evaluat de serviciile Comisiei. Verificăm uh, prezența unor criterii necesare, tipul de deșeuri uh, reciclate și uh, închiderea unor uh, asemenea uh, depozite de deșeuri. Sunt toate elemente importante, nu doar din punctul de vedere al respectării directivei privind gestionarea deșeurilor, dar și pentru a înțelege care sunt intențiile Siciliei, Siciliei pentru anii viitori De exemplu, când vine vorba de obligația de pretratare a deșeurilor înainte ca acestea să fie depozitate în asemenea depozite de deșeuri, respectiv uh, privind stabilirea unor, unei ierarhii a deșeurilor. Uh, este, această evaluare este importantă pentru că uh, dacă considerăm că planurile de acțiune prezentate nu sunt suficiente, atunci putem să suspendăm, de exemplu, anumite fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Am doi vorbitori pe lista mea. Primul este domnul Preda. Mulțumesc. Grupul nostru propune să păstrăm deschisă această petiție pentru că este posibil să existe încălcări aici ale dreptului european cu consecințe asupra sănătății. Așteptăm clarificări din partea autorităților italiene. Mulțumesc. And Mrs. Giuffrida? Doamna Giuffrida. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am alături uh, cererii colegului nostru și eu cred că această petiție trebuie să rămână deschisă din mai multe motive. În primul rând, personal am verificat uh, situația. Această, acest depozit de deșeuri este din regiunea din care provin eu, în provincia în care m-am născut. În primul rând, am uh, am văzut că am, am aflat de fapt că petiționarii nu au știut că, această, că acest subiect va fi discutat astăzi. Uh, tocmai de aceea ei ar cere amânarea discutării acestei petiții și păstrarea deschisă acestei petiții. Această petiție a fost uh, acceptată în noiembrie anul 2013. Știm câte multe petiții Uh, discută comisia noastră, astfel încât am reușit să o discutăm abia după patru ani. În august 2013 uh, a fost, nu, în august 2016 uh, a fost actualizată și informația cea mai relevantă pe care am obținut-o în anul 2016 este că autoritatea națională care se ocupă de monitorizarea mediului înconjurător, în mod specific uh, Agenția uh, Regională de Monitorizare a Mediului Înconjurător, a făcut măs- uh, măsurători privind gazele emise în zona respectivă și a observat că se depășesc plafoanele, mai ales din punctul de, din punctul de vedere al, al gazelor, al biogazelor. Și în urma intervenției Comisiei, am aflat că se prevăzuse ca gestionarea deșeurilor să se desfășoare respect, respectându-se garanții precise privind protejarea mediului înconjurător și privind sănătatea cetățenilor, un elemente recunoscute și de Curtea Europeană de Justiție și uh, regulamentele prevăd că asemenea depozite de deșeuri trebuie să fie instaurante la o distanță care să nu uh, fie mai mică decât 6 km de centre locuite. Din păcate, acest criteriu, acest standard nu este respectat uh, în, uh, în acest caz. Un com- una din municipalitățile cele mai apropiate de acest uh, depozit de deșeuri este un exemplu de cele mai bune practici reușind să recicleze mai mult de 60% din, uh, din uh, deșeurile uh, colectate. Deci se, cetățenii din zona respectivă participă în mod activ la protejarea mediului înconjurător și cu toate acestea sunt pedepsiți prin existența în apropierea lor acestui depozit de deșeuri ținând seama de ce, cuvintele vicepreședintelui Comisiei Europene din această dimineață, respons- ținând seama de responsabilitatea pe care o avem față de cetățenii europeni, mi se pare că este absolut necesar să ne preocupe mai mult această petiție și să o ținem deschisă. Mulțumesc, doamna Evi. Vă mulțumesc, doamna președinte. Din punctul meu de vedere, această petiție ar trebui să rămână deschisă situația este tot mai gravă și există uh, riscuri serioase la adresa sănătății uh, oamenilor. Am văzut tot mai multe imagini cu locuitorii unor comunități care, uh, a căror, care se confruntă cu o proastă calitate a aerului datorată uh, acestui depozit de deșeuri deșeuri care pur și simplu sunt aruncate acolo, niciun fel de material nu este recuperat, nimic nu se reciclează. Noi la Parlamentul European tot discutăm despre economia circulară, din păcate vedem care este realitatea la fața locului și cred că a venit momentul să abandonăm domeniul teoretic în favoarea uh, practicii și uh, cerem Comisiei Europene să monitorizeze în permanență problemele cu care se confruntă această regiune și va, v-aș ruga și pe dumneavoastră, doamnă președinte, să adresați o scrisoare autorităților din Sicilia, care sunt uh, responsabile pentru protecția mediului înconjurător și pentru protecția sănătății oamenilor, pentru a furniza informații privind uh, um, analizele um, de, privind impactul asupra mediului înconjurător. Autoritățile din Sicilia ar trebui să ne spună de asemenea când intenționează să închidă acest depozit de deșeuri, să prezintă un calendar foarte clar pentru decontaminarea uh, terenului respectiv. Doamna președinte, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ne-ați făcut aceste, aceste propuneri foarte concrete. Domnule Corao, nici nu v-am mai recunoscut, uh, nu mai arătați uh, deloc cum era cazul în trecut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. în calitate de cetățean suedez, nu cred că reu- reușiți să înțelegeți despre uh, ce discutăm aici. Mota San, uh, Santa Anastasia sunt două comunități uh, mici din provincia Catania care au de suferit uh, niște condiții groaznice datorită mirosurilor uh, generate de acest depozit de, de, de deșeuri. Oamenii care trăiesc în țările de jos, în Germania, în Belgia, uh, Uh, nu își pot închipui care sunt condițiile de viață din uh, cele două comunități. Și acesta este subiectul acestei petiții, care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să rămână deschisă. Pentru că ne dorim să demonstrăm cetățenilor, cetățenilor europeni, că Uniunea Europeană există și că are prerogative concrete când vine vorba de mediul înconjurător și de protecția sănătății publice. Aici poate uh, lua acțiuni, poate interveni astfel încât uh, cetățenii uh, care au fost păcăliți în mod repetat de autoritățile regionale prin promisiunile repetate de a închide depozitul uh, de depozitele de deșeuri, să vadă că sunt tratați cu toată seriozitatea. Aerul de, de acolo, drept urmare, este irrespirabil, condițiile de viață sunt cu totul și cu totul inacceptabile, tocmai de aceea discutăm această petiție și sunt cu totul de acord cu cele spuse de colega noastră, de doamna Evi, uh, care a explicat care sunt uh, măsurile la care poate recurge Comisia Europeană. Eu cred că ar fi foarte bine dacă aceste măsuri chiar ar fi uh, puse în aplicare. Pentru că, din punctul de vedere al reciclării trierii deșeurilor, Sicilia se află în continuare în evul mediu. Există anumite comunități unde acest, acest grad de reciclare a ajuns până la 60%, dar media din Sicilia este de 15%, o medie de reciclare pe care ar fi trebuit să o depășim deja din 1999 și nimeni nu a făcut nimic pentru a verifica măsurile necesare, dacă acestea sunt respectate sau nu. Aceste depozite de deșeuri sunt uh, private și reprezintă o sursă de venituri pentru um, autoritățile uh, locale. Există suspiciuni uh, legate de, de corupție și uh, ne-am dorit să vedem o intervenție mai puternică din partea autorităților europene care să uh, ceară autorităților regionale, să tragă la răspundere autoritățile uh, uh, regionale. Petiționarii și cetățenii sunt cetățeni uh, cu drepturi uh, depline ale Uniunii Europene și nu trebuie să îi uităm. Doamna președinte, um, ușurați uh, sarcina rezumării discuției și este extraordinar că discutăm o petiție și chiar dacă petiționarul, petiționarii nu sunt prezenți, există o abordare și o părere unanimă, transpartinică în comisia noastră și v-aș face următoarea propunere. În primul rând să ne adresăm Comisiei Europene, din partea căreia așteptăm răspunsuri cuprinzătoare în legătură cu uh, întrebările formulate de petiționari, răspunsuri în forma unui e-mail, de exemplu, și în al doilea rând să transmitem o scrisoare autorităților regionale din Sicilia, așa cum ne-a spus doamna Evi, prin care să le cerem explicarea situației, să înțelegem dacă există un, uh, un calendar prestabilit și să atragem atenția asupra faptului că amenințările serioase, uh, grave la uh, adresa sănătății publice nu sunt ignorate de către Comisia noastră și de către Parlamentul European. Trebuie să garantăm o calitate a, vi- a vieții înaltă pentru toți cetățenii europeni și din tăcerea dumneavoastră înțeleg că sunteți de acord cu propunerea pe care v-am făcut-o foarte bine și acum cred că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, petiția 328, însoțită de 12 semnături privind expunerea lucrătorilor agricoli la pesticide. Petiționarul este prezent. Bine ați venit, domnule Lecă. Și bun venit și domnului Bio. Vă voi da cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori ca victima pesticidelor uh, de la Nutriatris Calia să vorbească înaintea mea. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt uh, Laurent Ghiu, fost salariat al companiei Nutriatris Calia Așadar, vă mulțumesc, doamnă președinte. Repet, sunt Laurent Ghiu, fost salariat al companiei Nutrea Triscalia. Timp de 20 de ani am uh, fost angajatul acestei cooperative agroalimentare care fabrica alimente pentru vite. Am fost intoxicat în 2009 cu insecticid, uh, despre care am aflat că era interzis uh, din 2007, diclorvos, și care continua să se găsească pe, în locația din Pluizi. Acest insecticid a fost utilizat în mod masiv și uh, ulterior, în 2010, am uh, suferit o a doua intoxicație cu insecticid de această dată autorizat, dar a cărei doză maximă autorizată era depășită de șapte ori. În urma acestor simptome am uh, dezvoltat o boală denumită sindromă sensibilității chimice multiple, care nu mi mai permite să muncesc, deci care m-a făcut invalid. Am început o luptă judiciară împotriva acestei companii, am fost recunoscut victimă și astăzi um, cer Comisiei Petiții să facă o anchetă și să uh, uh, dovedească că statul francez nu a respectat controlul utilizării pesticidelor. Din 2009, compania Nutrea Triscalia, dar și filialele grupului Triscalia au cunoscut drame sanitare și de mediu, dramatice atât pentru populație cât și pentru salariați. Fie că vorba de 2009, utilizarea unui pesticid interzis, fie 2010, supradozarea de pesticide. Uh, în cadrul acestei companii, platforma logistică de concentrare a produselor fitosanitare este o adevărat, un adevărat masacru sanitar, pentru că a avut loc acolo și un um, uh, act de sinucidere uh, la Pluizi, în urma intoxicării unui salariat cu pesticide și cu alimente medicamentoase. De fiecare dată, cei care au dorit să denunțe aceste cazuri um, au vorbit sus și tare. Recent, în 2016, Cooperativa Triscalia a achiziționat uh, porumb saturat în fosfină. Dacă salariații de acolo nu ar fi revelat acest scandal, acest uh, porumb uh, plin cu fosfină ar fi ajuns în, în întreprinderile care prelucrează alimentele pentru um, vite. Există legislație, există uh, o transpunere a directivelor europene în legislația franceză, însă nu există suficient control. De aceea ne adresăm dumneavoastră, de aceea am depus această petiție uh, care a fost uh, difuzată și în Franța uh, pe rețelele sociale ne-am întâlnit și cu alte victime ale pesticidelor, fie că e vorba de Belgia, de Franța, de Italia și cerem Comisiei uh, Petiții să facă o vizită în Bretanie pentru a vedea cât de gravă este această problemă și cerem Comisiei Europene să uh, declanșeze o anchetă în Bretania cu privire la mijloacele utilizate de autoritățile franceze pentru implementarea dreptului european în vederea protejării consumatorilor și familiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Preda. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă am înțeles bine, deși n-a fost foarte clar, poate o să vă rugăm să clarificați asta. Există totuși deja niște decizii în justiția franceză privind aceste cazuri? Decizii parțiale, răspunde petiționarul. Ce înseamnă parțiale? Ei bine, Sunt foarte multe locații și centre ale grupului Triscala și foarte mulți angajați care sunt victime. Pentru unii dintre ele au existat, într-adevăr, proceduri în fața tribunalelor de chestiuni sociale, unde s-a luat o decizie. Uh, Domnul Preda, eu uh, propun să se păstreze deschisă această petiție și aș vrea să primim informații mai clare privind numărul de cazuri care au fost deja um, deferite justiției franceze și în alte state membre și în numele grupului meu uh, propun să păstrăm deschis acest caz pentru această petiție pentru a vedea mai concret ce s-a întâmplat. Îmi cer scuze, uh, voi uh, părăsi sala și domnul Iar uh, va veni în locul meu pentru a interveni în numele grupului pentru celelalte petiții. So because I forgot to, to extend the floor. Președinte, am cer scuze, acum trebuie să dau cuvântul comisiei înainte să dau cuvântul membrilor. Deși știu că sunteți Uh, foarte interesați. Uh, am încet scuze că am dat cuvântul întâi membrilor și nu comisiei, dar știu că erau foarte interesați să deschidă discuția. Acum are cuvântul comisia. Mulțumesc, doamnă președintă. Este un subiect foarte important care se referă la mai multe aspecte ale legislației europene privind pesticidele, uh, protecția lucrătorilor și expunerea lucrătorilor la substanțele chimice periculoase. toate aceste acte legislative și subiectele ridicate de aceste petiții sunt acoperite de responsabilitatea, de competența națională. În ce privește autorizarea produselor fitosanitare utilizate, aceasta este responsabilitatea statelor membre după ce au parcurs uh, Uh, procedurile prevăzute la nivel european, însă autorizația de utilizare a pesticidelor și produselor fitosanitare este responsabilitatea statelor membre. La fel, statul membru este cel care este responsabil de etichetarea adecvată a, uh, produselor pentru ca utilizatorii să fie informați asupra precauțiilor pe care trebuie să le ia în timpul utilizării produsului. Aplicarea și controlul de asemenea țin de responsabilitatea statelor membre. În ceea ce privește utilizarea durabilă a pesticidelor, care, care uh, presupune reducerea efectelor negative ale pesticidelor asupra mediului, precum și instruirea lucrătorilor uh, pentru utilizarea pesticidelor, toate acestea intră în competența statelor membre. Ce face Comisia Europeană? Realizează audituri privind uh, implementarea legislației uh, uh, legate de produsele fitosanitare. Ultimul audit în Franța a avut loc între 2012 și 2015 ca în general în cazul auditurilor, probabil că au fost identificate niște nereguli care au condus la niște acțiuni de îmbunătățire și la ultimul audit din Franța, majoritatea neregulilor fusese rezolvate sau erau în curs de rezolvare. Și rezultatele follow-up-ului uh, sunt publicate sau se vor publica într-un raport specific țării. A vorbit de, ați vorbit de diclorvos. Uh, vă reamintesc că acesta a fost interzis în 2007 și perioada de grație a expirat în 2008. Deci uh, sunt anumite progrese în ceea ce privește utilizarea substanțelor active și disponibilitatea produselor fitosanitare ale căror substanțe active sunt periculoase. Acum, în ceea ce privește directiva 98-24 și uh, celelalte acte care se referă la protecția sănătății lucrătorilor. Acestea sunt foarte cuprinzătoare și se referă și la protecția lucrătorilor față de expunerea la substanțe chimice periculoase. Acestea se definesc într-un mod foarte larg și produsele fitosanitare intră aici. Dar și în acest caz este responsabilitatea statelor membre să se asigure că aceste acte sunt aplicate corect. Nu am avut niciun fel de indicații că elementele legate de produsele fitosanitare despre care vorbiți dumneavoastră au fost, sau problemele legate de ele au fost abordate la nivel național sau la nivel judiciar. Și acesta ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facem pentru a putea acționa. Toate aspectele așadar sunt uh, de competență națională, legislația există, dar ea este de competență, dar, dar aplicarea acesteia este uh, responsabilitatea statului membru. Aș putea adăuga cu privire la inspecțiile din Bretagne despre care vorbeați, Programul de lucru privind auditul și analiza este elaborat de serviciile Comisiei împreună cu statele membre. Este un proces complex și există mai multe aspecte care sunt luate în considerare, dar unul dintre ele ar fi riscurile potențiale. Și există un plan multianual care este revizuit anual pentru a se asigura că este actualizat și bine țintit. Acest plan multianual este disponibil în mod public. Și în ceea ce privește auditurile legate de rezidurile de pesticide, nu este încă clar care este următorul stat membru care va fi auditat. Lucrurile sunt în curs, nu pot să vă dau mai multe detalii. Okay. Președinta, poate că ar fi o idee bună să alegeți Franța ca uh, țară pentru următoarele audituri. Uh, Mă întorc către dumneavoastră pentru că nu ați spus următoarele. În documentele de context pe care le avem, vedem că în martie 2017 au existat argumente suplimentare comunicate de petiționar către comisie și nu v-am întrebat dacă ați făcut o evaluare completă a acestor argumente suplimentare. Da, am primit uh, informații suplimentare și am apreciat aceste elemente, însă, încă o dată, aceste elemente sunt relevante pentru nivelul național. Președinta, dar le-ați evaluat? Și ați decis că aceste informații din martie sunt de competență națională. Da. Bun. Așadar, mi-ați răspuns și acum îi dau cuvântul doamnei Auken. Poate că are dreptate, însă există reguli și la nivel european și pesticidele care nu sunt legale în conformitate cu un act legislativ european Și în ciuda acestor lucruri, oamenii sunt expuși în continuare acestor pesticide. Nu este acceptabil. Avem foarte multe mm, activități legate de pesticide. Și ați spus că în 2007-2008 ați făcut uh, aceste declarații, le-ați declarat, deci uh, le-ați interzis și totuși nu s-a întâmplat nimic. Uh, My question because I think we have people sitting here uh, uh, ill, we have people in hospital. We have... Sunt oameni care uh, trebuie spitalizați, sunt oameni care suferă uh, foarte mult uh, din cauza acestor substanțe. Și ar fi trebuit să se ajungă în justiție, nu? Pentru că nu cred că Franța a dat voie acestor companii să folosească uh, pesticidele. Există totuși niște reglementări europene ce, noi facem aceste recomandări și aceste, aceste reglementări numai pentru că nu avem altceva de făcut și nici nu ne pasă cum sunt ele aplicate, sunt puțin șocată. Și cred că Franța a refuzat uh, să deschidă un caz penal împotriva acestei industrii. Au fost foarte aroganți uh, cei din industria pesticidelor, pentru că sunt surprinsă să aflu că aceste produse sunt legale în Uniunea Europeană Mă întreb dacă Franța este genul de țară unde poți utiliza în mod liber orice substanță vrei, uh, chiar dacă ea omoară uh, oameni. Și, de asemenea, înțeleg că Franța a refuzat să, să, să trimită la tribunal uh, astfel de cazuri. Este alarmant. Rosier. Doamna Rozier. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc petiționarilor pentru prezența lor aici și îi uh, asigur uh, de sprijinul nostru după mm, situația dificilă prin care au trecut și vă mulțumim că ați venit să explicați acest subiect în fața noastră pentru că e vorba de sănătatea numeroși salariați, numeroși agricultori și chiar și consumatori. În mod clar, aici avem o competență de bază, care este competența europeană, deci este normal să ne preocupăm de interzicerea pesticidelor, care este guvernată de o directivă europeană, sigur, cu o aplicare la nivel uh, național, dar uh, Europa controlează și modul în care aceste măsuri sunt aplicate la nivel național, deci cazul trebuie să fie păstrat deschis pentru a se vedea care sunt responsabilitățile la fiecare nivel și unde nu s-au respectat, pentru că există clar uh, aici o încălcare a regulilor pentru a se ajunge la niște cazuri atât de grave. E vorba oare de încălcarea sau de transpunerea insuficientă a dreptului european? E vorba oare de încălcări și de, de nereguli în ceea ce privește aplicarea? E vorba de nereguli de control? Dar Poate că nu am înțeles bine, înțeleg că există totuși niște proceduri în curs în ceea ce privește protecția socială, asigurările sociale și recunoașterea acestor boli uh, profesionale, dar mă întreb, uh, există și vreun caz penal, vreun proces penal care a fost deschis, este pus, uh, este investigată răspunderea penală a companiei, autoritățile franceze și-au uh, îndeplinit rolul, pentru că înțeleg că sunt foarte multe cazuri și aș vrea să știu mai bine cum sunt, responsabil, cum sunt repartizate responsabilitățile. Thank you very much. Mrs. Rivasi. Doamna Rivasi, mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur că sunteți aici pentru a depune mărturie, pentru că această problemă a pesticidelor uh, este una gravă și știm care sunt efectele potențiale asupra sănătății. Și aici avem un caz grav, o, o persoană care s-a îmbolnăvit, care a mers către justiție, însă e vorba de un tribunal social, da? un tribunal de afaceri sociale, nu e vorba de o uh, răspundere, de o angajare a răspunderii penale a angajatorului persoana respectivă primește o indemnizație, uh, deci o pensie de invaliditate, s-a recunoscut că a suferit un accident de muncă, dar angajatorul nu a fost sancționat și asta este inadmisibil. Suntem parlamentari europeni, avem o comisie europeană suntem solidari între noi, scriem directive și regulamente. La directive vedem că dacă în 2007 acest pesticid este interzis, este inadmisibil ca el să fie utilizat totuși de către compania respectivă. Și apoi, mai avem și regulamente privind rezidurile de pesticide în alimente. Și aici uh, s-au făcut mai multe studii care au arătat că aceste reziduri uh, sunt depășite. Mai avem și reglementări specifice 842, 882 ă, care um, ă, prevede accesul la date, pentru că s-au făcut studii, s-au făcut măsurători și chiar dacă um, s-au făcut solicitări, nu am putut avea acces la aceste măsurători. Și atunci, mă adresez comisiei. Ați făcut audituri în regiunea PACA și Ron Alp. Ați făcut audituri, cred, și în, alte regiuni, nu mai știu exact, a, ah, Cale. Și cred că toată lumea o să fie de acord cu mine, v-aș cere să faceți un audit pe Triscalia, pentru că e vorba de sute de angajați. De ce ne luptăm? Pentru că dacă avem astfel de cazuri și sunt mai mulți oameni care s-au îmbolnăvit, unii s-au sinucis, dar avem și oameni care s-au îmbolnăvit. Iar rolul nostru este să ne asigurăm de sănătatea lucrătorilor și vedem că statul francez nu și-a făcut treaba. Și nu-mi place să spun asta pentru că sunt franțuzoică, dar trebuie să constatăm că statul francez este complice, pentru că dacă statul francez ar fi spus angajatorul respectiv nu a respectat legea, pentru că legea națională a transpus directiva europeană și dacă ar fi sancționat compania, dar nu, n-a făcut nimic. Când s-au cerut măsuri specifice, nu li s-au dat. Deci statul francez nu respectă regulamentul european. Deci cer oficial ca uh, să se realizeze un audit al Comisiei Europene în Bretania, să se evalueze disfuncționalitățile în raport cu legislația europeană și statul francez să se simtă și el controlat de către Comisia Europeană. Pentru că dacă ne spuneți mereu că e competența statului francez, dar statul francez nu își face treaba și nu îi protejează pe lucrători. Și cine o să plătească? Oalele sparte. O să plătească tot lucrătorii și de aceea cer Comisia Europene să facă un audit uh, la această companie și poate mai larg în regiunea Bretania. Și apoi, tribunalul. Tribunalul a recunoscut că e vorba de accidente de muncă, dar mai sunt și alte procese care sunt în curs, dar nu la tribunalul, nu la, nu la secțiunea penală. Eu cred că e vorba aici de o procedură de infringement care trebuie să fie lansată împotriva, deschisă împotriva statului francez față de această directivă. Trebuie să arătăm că Europa este hotărâtă. Statul francez a votat și el aceste legi, aceste directive. Le-a susținut și dacă nu interveniți pentru a arăta că lucrurile nu funcționează, tot lucrătorii vor fi cei care vor avea de pierdut. Pentru mine este un subiect de sănătate publică și de respect al reglementărilor ascultându-vă, m-a deranjat faptul că puneți totul pe umerii statului francez. Spuneți că este de competența statului francez. Nu, avem aici o dovadă. Pentru că chiar și prefectul ne-a spus că avem nevoie de o intervenție europeană pentru ca legea să fie respectată. Deci avem nevoie de dumneavoastră. Nu vă eschivați spunând că e vorba de competență națională. Dacă și alte țări nu respectă legea, cum a făcut și Franța, Comisia Europeană trebuie să le spună, nu, încălcați, încălcați reglementările europene, încălcați directiva privind formarea lucrătorilor. Lucrătorii respectiv nu beneficiază de niciun fel de instruire, mani, manevrau saci de uh, uh, alimente pline de pesticide, de cereale pline de pesticide, fără să poarte nici măcar mănuși sau măști. Nu aveam nicio informație. Este clar o procedură de încălcare aici și Comisia Europeană și uh, DG Sănătate trebuie să meargă să facă o uh, inspecție acolo pentru că este inacceptabil. Mulțumesc, doamna Evi. Mulțumesc, doamnă președintă. Intervin uh, pentru a vă spune că mă simt foarte apropiată de petiționari și de lupta lor și vă invit uh, să prezentați informațiile suplimentare pe care le-ați transmis deja, uh, pe care le-ați primit în martie. Ați spus că ați primit informații suplimentare și aș vrea ca toate documentele utile să ne fie trimise și nouă, să dispunem de ele și cer uh, Comisiei să facă o analiză atentă și serioasă a informațiilor care le-au fost transmise, pentru că Într-adevăr, s-a spus că e vorba de competența națională a statelor membre, și că procedurile judiciare se desfășoară la nivel național, însă este vorba de o directivă europeană și ar fi bine ca uh, toată atenția necesară să fie aici acordată de către Comisie. Și am vrea să vedem în detaliu ce s-a întâmplat, să ni se explice și nouă și Comisiei Europene. Franța să spună care sunt responsabilitățile sale în aplicarea reglementărilor europene. Cred că și în acest caz avem dovada că Uniunea Europeană trebuie să spună stop. Trebuie să acționăm în sectorul agricol, să protejăm interesele cetățenilor și nu ale sectorului agroalimentar sau ale industriei agroalimentare, să ne gândim la sănătatea publică, să nu mai apărăm laboratoarele în locul, în detrimentul cetățenilor. Și vă reamintesc, suntem într-o perioadă de campanie împotriva glifosatului. Cetățenii europeni cer ca acest glifosat să nu se mai folosească și comisarul Hogan uh, s-a arătat mulțumit că poate în sfârșit să renoiască licența pentru, această, pentru acest îngrășământ. Uh, pentru încă 10-15 ani. În sfârșit, a spus domnul uh, Hogan, uh, sunt absolut uh, șocată de reacția sa. Trebuie să propunem soluții pentru că ele există și să mizăm pe tranziția către o agricultură biologică, pentru, către o agricultură organică, care să fie generalizată, pentru că aceasta este soluția. Am putut înțelege așadar ar trebui să înțelegem așadar mai bine care sunt regulile și care sunt sancțiunile care se pot aplica în momentul în care regulamentele și directivele europene sunt călcate în picioare. Mulțumesc. Președinta, o întrebare suplimentară de la doamna Aucăl? Da. În răspunsul dumneavoastră către noi, citim, în ceea ce privește uh, diclorvosul, Comisia a decis să nu aprobe această uh, substanță în 2007. Statele membre pot însă să acorde o perioadă de grație pentru utilizarea stocurilor existente de produse care conțin diclorvos, dar care să fie cât mai scurtă posibilă și să expire cel târziu în decembrie 2008. Ce înseamnă asta? E de competența națională? Poți să decide că nu le pasă? Cred că pot să fiu uh, și mai uh, dură decât colega noastră. Dacă în 2009 s-a spus că această substanță este otrăvitoare și totuși autoritățile franceze au ignorat, ce răspundeți la asta? Comisia. Ei bine, propoziția pe care ați citit-o înseamnă că această substanță nu se mai poate utiliza după perioada de grație. Asta spune legea. Dacă într-un stat membru se întâmplă altceva, asta este responsabilitatea statului membru și primul pas este să mergeți către statul membru, dacă observați acest lucru, și să cereți să se aplice măsurile corecte. Asta se poate face la nivel național de cei care sunt conștienți de acest lucru. Pe de altă parte, comisia realizează audituri nu sunt implicată direct în aceste audituri, însă știu că acestea se realizează la intervale regulate și în acord cu statele membre se discută problemele pe baza acestui plan multianual și următoarea serie de audituri este astăzi în curs de discuție în ceea ce privește statele membre, regiunile și aspectele particulare care trebuie auditate. Deci este o discuție deschisă, în curs, și știu sigur că vă vom informa și pe dumneavoastră și vom informa și uh, cei care se ocupă de acest plan multianual despre reuniunea de astăzi. Dar nu este uh, subiectul nostru astăzi pentru că este un proces mult mai complex acesta de definire a regiunilor și a uh, măsurilor care sunt auditate. Însă, auditurile privesc utilizarea pesticidelor și a rezidurilor de pesticide, dar nu sunt legate direct de directiva privind, uh, uh, privind formarea lucrătorilor. Uh, de asta se ocupă un alt uh, directorat general, uh, cel care este responsabil de ocupare. Dar aici am putea acoperi partea de utilizare a pesticidelor. În ceea ce privește faptul că există o legislație europeană și una națională, aș vrea să fac câteva clarificări. Substanțele active se aprobă la nivel european. Dacă se aprobă o substanță, asta înseamnă că un uh, produs fitosanitar care conține substanța respectivă poate fi autorizat la nivelul unui stat membru. Un stat membru nu poate autoriza un produs fitosanitar care conține substanțe active care nu sunt pe lista europeană. Da, sunt de acord cu asta. Și în acest caz, dacă. Dar este o competență națională, dar noi controlăm prin audituri. Procesul de autorizare trebuie să se realizeze în conformitate cu un principiu uniform european. Deci nu uh, nu se poate face o autorizare așa cum vrea, adică statele membre nu pot decide să facă autorizarea cum vor ele. Există niște principii uniforme europene, există niște date care trebuie um, Uh, furnizate și în baza acestor criterii se decide autorizarea sau nu. Președinta, cred că am uh, uh, finalizat acest subiect și cred că putem ajunge la o concluzie. Sunt mai multe lucruri pe care le putem face. O să dau cuvântul înapoi petiționarilor pentru încă două minute. Da. Ce facem noi aici este să lansăm o alertă, pentru că avem victime și este grav ce li se întâmplă. Este o adevărată catastrofă sanitară și de mediu. Dar în decembrie 2016 am obținut informații suplimentare pe care le-am trimis comisiei, care arată revolta din cadrul acestui grup, precum și umilințele la care sunt supuse func- în alții la care sunt supuși în alții funcționari uh, publici din Franța care nu pot să-și facă treaba. Întreprinderea care este vinovată și care a fost denunțată de către salariați este cea care a comunicat uh, rezultatele analizelor și prefectul a refuzat să comunice nouă, victimelor și presei, rezultatele, spunând că nu vroia probleme cu compania respectivă. Iată cât de gravă este situația. Este un semnal de alertă pe care îl transmitem aici, este un strigă de ajutor. Mulțumesc. Cred că în mod unanim putem concluziona că vom păstra deschisă această petiție și vom trimite o comunicare în scris comisiei propunând să se realizeze un audit în Franța cât mai curând. Sigur că nu putem uh, comanda acest lucru comisiei, dar putem propune comisiei să conducă acest audit. Apoi, putem trimite o scrisoare către autoritățile naționale din Franța, prin care să arătăm că trebuie să existe niște cifre și niște date exacte și că se dorește o informare a situației actuale din Franța, o informare asupra situației actuale din Franța subliniindu-se că dreptul la sănătate și la protecția sănătății este un drept universal în Europa și că suntem foarte surprinși că el nu este respectat în Franța. Margaret, vrei să mai spui ceva? E ceva ce nu pot să înțeleg. Este legal să utilizezi un produs care nu este aprobat? Pentru că Comisia spune că este de competența statului național dacă vrea să utilizeze o substanță care nu este aprobată. Și nu e aprobată pentru că e considerată prea periculoasă. Dacă Franța refuză să se conformeze și utilizează o substanță care nu este aprobată, Comisia poate să facă ceva împotriva Franței sigur că putem să avem o întreagă dezbatere privind legalitatea acestui aspect, dar cred că ceea ce trebuie să reținem aici este că vorbim despre directive și nu despre regulamente. Și sigur, problema prevalează, însă în 2008 s-a încheiat această perioadă de grație. Și totuși uh, există intoxicații și după încheierea acestei perioade de grație. Putem încheia aici? Mulțumesc! Mulțumesc! I turn to you, uh, who had traveled from far away to Brussels. No. Dumneavoastră nu ați venit de la o distanță atât de îndepărtată la Bruxelles. Astăzi am avut uh, invitați care au venit la Bruxelles uh, din Spania. Vă mulțumesc uh, cu toate acestea pentru că ați uh, redactat, ați depus această petiție și pentru că ați venit astăzi alături de noi pentru a avea acest, uh, acest schimb de opinii. Vă mulțumesc uh, amândurora și călătorie plăcută înapoi acasă. Haideți să trecem la punctul 25. Este un subiect din nou francez care se referă la calitatea aerului în Franța. Petiția 2467 din anul 2014. Petiționarul nu este prezent, însă comisia este prezentă și dau cuvântul Martei Munios cu asta. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a... Mulțumesc. O să iau cuvântul în limba spaniolă pentru a răspunde la această petiție și pentru a actualiza un răspuns anterior al Comisiei din 30 martie 2016 Există în continuare această preocupare în Europa, cu toate că avem legislație de mediu, uh, directiva de calitate a aerului și directiva emisiilor, care a fost uh, adoptată în decembrie 2016. În ciuda acestor fapte, sunt uh, motive de îngrijorare și politicile pentru calitatea aerului au permis să se facă pași importanți în reducerea emisiilor în statele membre, în special în Franța pentru îmbunătățirea calității aerului. Raportul Agenției Europene a Mediului din anul 2016 ne arată că Franția între 1990 și 2014 și-a redus uh, emisiile de oxid de sulfru, sulf și gazele volatile cu în jur de 60% și oxid de azot cu 25%. Emisiile de amoniac au uh, crescut cu 1% totuși. În ciuda acestui fapt, după cum indică petiționarul, um, și cum apare și în raportul Agenției Europene de Mediu în 2016, uh, calitatea aerului a dus la uh, creșterea morților deceselor premature în uh, Franța. Multe din aceste decese premature pot fi atribuite contaminării cu particule fine Uh, și de asemenea concentrărilor de ozon și în jur de 8230 de decese premature datorită concentrațiilor de oxid de azot. Acest lucru se datorează depășirii valorilor limite, limită stabilite de directiva calitatea aerului. În anul 2005, uh, Franța a raportat depășiri ale valorilor limite de emisie în 15 zone în ceea ce privește uh, oxidul de azot, uh, în ceea ce privește particulele PM10 și uh, uh particulele mici PM11. În caza, cazul oxidului de azot uh, și în cazul particulelor PM10, cele, aceste zone includeau zona Parisului și în cazul particulelor fine, uh, și, și în acest caz era inclusă zona Parisului. De comisia monitorizează îndeaproape aceste valori, nu doar în Franța, ci și în uh, statele membre care au raportat creșteri. Uh, și a, a demarat proceduri de încălcare. S-a adoptat un raport motivat în ceea ce privește cu depășirea concentrațiilor de dioxid de azot. Mai spațiu. <laughs> Da, mai încet. Dacă doriți să mă întorc sau continui de unde eram? După cum spuneam, Comisia Europeană a adoptat în februarie 2017 un raport motivat în legătură cu depășirea valorilor pentru dioxid de azot în Franța, în, spe, în Franța în special, în 19 zone, în zone care includeau Paris și Marsilia. S-a adoptat și un raport motivat în aprilie 2015 cu privire la valori, particulele PM10 în 10 zone de calitate a aerului, inclusiv Paris și Marsilia. Um, există o serie de măsuri posibile care pot să ajute la reducerea emisiilor, cum ar fi, de exemplu, măsuri de reducere a uh, emisiilor legate de uh, generarea de căl- căldură, de utilizarea carburanților fosili, uh, schimbări în carburanții utilizați în trafic și, de asemenea, uh, Uh, carburanții utilizați în transport și, bineînțeles, și uh, măsuri conform directivei de reducere. Bineînțeles că acest, uh, aceste măsuri rămân la latitudinea statelor membre. Măsurile, evident, nu au fost suficiente pentru a respecta valorile stabilite de Directiva pentru Calitatea Aerului, și Comisia în momentul de față evaluează rapoartele cu privire la calitatea aerului din Franța și răspunsul la uh, rapoartele motivate care au fost emise anterior. Comisia va decide uh, modalitatea cea mai adecvată de a continua pe lângă răspunsul la aceste uh, proceduri și vom hotărâ modalitatea de a continua concret în aceste cazuri. Vă mulțumesc. The floor is open to colleague. Vă mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Peter Iar. Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu aș spune că în general, vedem că se manifestă această tendință, chiar dacă petiția vine din Franța, există această problemă și în alte state, de exemplu în Germania, țara mea de origine, și uh, se discută acum cine are responsabilitatea concretă, dacă se vorba de autoritățile municipale, cele locale, uh, cele naționale, cine trebuie să garanteze calitatea uh, aerului. Uh, Mă bucură faptul că uh, am aflat din partea Comisiei că situația este monitorizată. Deci, la Bruxelles se știe că există această problemă. Și acum, dacă am înțeles eu bine, în acest caz uh, a fost demarată procedura de infringement, de încălcare a tratatelor. Deci, uh, o să fim informați despre ce se va întâmpla în continuare. În mod normal, în legătură cu această petiție ar trebui să informăm, să implicăm și Comisia pentru Mediu, pentru că este vorba de o directivă de mediu. Însă eu nu prea înțeleg ce nu s-a, des, nu s-a ce nu a mers bine. Părerea mea personală, există anumite anumite plafoane valori limită care a fost uh, stabilită și reprezentanții autorităților uh, locale îmi spun că au ajuns la uh, sfârșitul măsurilor pe care le pot lua, pentru că fie interzic circulația, de exemplu, fie nu respectă aceste valori limită. Deci cu toții trebuie cumva să participăm la atingerea acestui obiectiv de îmbunătățire a, a calității aerului. Nu putem uh, noi de aici de sus să le spunem celor de la fața locului că trebuie să, să îmbunătățească calitatea aerului. Uh, în Bad, landul Baden-Württemberg din uh, Germania are o problemă uh, are o problemă mare și în Stuttgart este un primar uh, ecologist și știm ce măsuri au fost uh, uh, impuse acolo nu sunt uh, nu sunt lucruri foarte ușoare de rezolvat, deci această petiție ar trebui să rămână deschisă uh, și ar trebui să o trimită mai departe și uh, Comisia competentă pe fond a Parlamentului European, Comisia Envi. Sunt convins că și Comisia Europeană se va ocupa în continuare de această problemă. Mulțumesc, doamna Rozier. Într-adevăr, cred că există încă investigații în curs, mai așteptăm uh, elemente suplimentare și este o problematică destul de generalizată. Propun să se mențină deschisă această petiție. Ok. Foarte bine, atunci uh, haideți să facem asta, să păstrăm această petiție deschisă. Doamna Ivy, aveți cuvântul. Da, doream și eu să vă, să vă spun că, din punctul meu de vedere, această petiție trebuie să rămână deschisă. Acest subiect, um, astăzi, de exemplu, în Comisia Envi am discutat de strategia Uniunii Europene pentru o mobilitate durabilă și nu trebuie să uităm că prin aceste, prin aceste petiții cetățenii ne aduc aminte de cât de dramatic a ajuns situația în orașele europene, care, în care nu se mai poate respira. Știm că a fost o mare înșelătorie cu normele euro pentru autoturisme care nu au îmbunătățit uh, lucrurile din punctul de vedere, din punctul de vedere al emisiilor autoturismelor și scandalul Volkswagen ne-a deschis ochii din acest punct de vedere. Pentru că și situația trebuie să fie îmbunătățită, nu trebuie să ascundem sub preș din nou uh, toate aceste probleme un aer curat trebuie să fie, să devină un drept de care să se bucură toată lumea și aș cere, să, și aș cere Comisiei Europene să recurgă la prerogativele de, de control pe care le are și pe bună dreptate a demarat această procedură de călcare a, a tratatelor în acest caz, însă ar trebui să dea dovadă de aceeași uh, fermitate în momentul în care controlează emisiile cauzate de autoturismele de parcul auto din uh, Uniunea Europeană. Am discutat despre un nou sistem de omologare de tip care va fi foarte util pentru a evita asemenea scandaluri pe viitor și acest lucru nu va fi decât în beneficiul sănătății noastre a tuturor. Mulțumesc foarte mult și acum concluzia logică este că vom păstra această petiție deschisă, așa cum a cerut toată lumea, și nu știu dacă nu ar fi oportun să așteptăm puțin pentru a fi instaurat un nou guvern în uh, Franța, astfel încât să uh, adresăm o scrisoare noului ministru uh, de mediu din Franța, atrăgându i atenția asupra acestei probleme și spunându-i că și noi monitorizăm ce se întâmplă. Dacă deja două proceduri de încălcare a tratatelor au fost începute împotriva Franței, este evident că nu putem să abandonăm acest subiect, ci din potriva trebuie să-l examinăm și mai în detaliu. Și în plus putem să trimitem această petiție și Comisiei Envi. Nu putem să le ordonăm nimic, însă putem să le atragem atenția asupra acestui subiect și poate Comisia Envi va redacta un aviz pe acest subiect. Putem să facem acest, uh, aceste, aceste lucruri foarte bine, atunci putem să trecem, să trecem la Finlanda, la petiția 192, privind accesul la documente și la informații despre mediu petiționarul nu este alături de noi, însă avem, de noi, avem alături de noi o reprezentantă a Comisiei. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Această petiție se uh, referă la obiceiul autorităților uh, silvicole din Finlanda de a nu oferi uh, acces la documente relevante, mai ales uh, pentru biodiversitatea din păduri. Uh, în urma acestei petiții, Comisia a început să ancheteze acest subiect și în anul 2015 a demarat o procedură uh, de încălcare a tratatelor. În septembrie 2015 a publicat un prim avertisment și în iulie 2016 a urmat al doilea avertisment. De fapt, uh, Finlanda consideră că sistemul de gestionare a pădurilor este un registru cu date personale care conține date cu caracter personal. Mot- Motivul este că pot fi uh, identifi- pot, pot, fi, pot fi identificat foarte ușor proprietarii uh, pădurilor în uh, registrele respective, chiar dacă datele sunt înregistrate în părți diferite ale sistemului. Drept urmare, Finlanda consideră că datele din aceste registre pot fi făcute publice doar în anumite condiții. Din punctul de vedere al Comisiei Europene, autoritățile Uh, din uh, Finlanda uh, contratează toate informațiile din acest registru având un caracter personal, ceea ce nu, nu reflectă cerințele dreptului european care cere ca informațiile privind mediul înconjurător să poată fi accesibile la cerere fără a explica motivul pentru care se dorește accesul la aceste informații. Finlanda și-a manifestat uh, dorința de a modifica legislația și Ministerul de Resort pregătește o propunere legislativă în acest sens. Uh, situația mm, activității legislative a fost publicată printr-un comunicat de presă de Ministerul Finlandez de Resort în martie 2017. Comisia Europeană a apreciat transparența uh, răspunsului autorităților din Finlanda și vom monitoriza în continuare situația pentru a ne asigura că dreptul comunitar este respectat și în acest caz. Vă mulțumesc. Uh, mă bucură faptul că și sunt încurajată de faptul că un uh, cetățean suedez reprezintă Comisia Europeană. Și acum dau cuvântul colegilor. Doamna Zdanoca, sau nu ați dori să luați cuvântul? Nu, situația este clară. Peter. Da, poate vom cădea de acord foarte rapid. Niciodată nu cred că am vreun motiv să mă îndoiesc de uh, afirmațiile făcute de comisie. Din punctul meu de vedere, am putea să și închidem această uh, comisie. Există un rest de risc, însă cred că Comisia ne poate informa dacă, să zic, pe ultima 100 de metri Finlanda își schimbă atitudinea, însă dacă am înțeles eu bine lucrurile, s-a discutat în mod intens situația, această problemă cu Finlanda. Finlanda a înțeles că nu se respectă cadrul uh, european și uh, și-a schimbat uh, atitudinea și va schimba și legislația. Deci, optimiștii ar spune că această petiție poate fi închisă. Uh, uh, cei pesimiști uh, ar putea considera că lucrurile trebuie să fie negru pe alb înainte de a închide această petiție. Eu sunt un optimist. Aș propune ca această petiție să fie, să fie închisă și pentru că am și încredere în autoritățile din Finlanda. Doamna președinte, nimeni altcineva nu a mai cerut cuvântul. Nu, doamna Evi. Ei bine, eu sunt o pesimistă. Eu aș prefera ca această petiție să fie, uh, să fie deschisă până nu văd negru pe alb că lucrurile s-au rezolvat. Doamna președintă, în mod excepțional sunt cu totul în dezacord cu Peter Iard, pentru că eu cred că această petiție trebuie să rămână deschisă, însă nu pentru o perioadă lungă de timp. Am auzit din partea Comisiei că uh, legislația în domeniul în Finlanda tocmai va fi modificată eu cred că putem să așteptăm până când legislația va fi modificată în mod adecvat. Păstrăm petiția, petiția deschisă până când acest lucru se va fi întâmplat. Deci v-aș propune să uh, trimitem o scrisoare guvernului din Finlanda prin care să uh, um, informăm autoritățile că monitorizăm ce se întâmplă în concluzia. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Am discutat toate punctele de pe ordinea de zi din astăzi, o, de astăzi, o seară excelentă.